Diamo inizio alla... Bună ziua! Începem lucrările comisiei. Vă rog să luați loc. Innanzitutto voglio salut... Întâi de toate aș dori să îi salut și să le mulțumesc pentru prezență pe oaspeții noștri care au fost invitați de domnul Marc Tarabella, agricultori, veterinari, vreau să le mulțumesc pentru prezența astăzi alături de noi în Parlament. Propun să începem discuțiile. Și ne referim la reforma PAC, perspectiva 2020. Dragi colegi, Vom trece, deci, la chestiunea cea mai importantă din discuțiile noastre, reforma PAC. Am avut pre- uh, prezentarea domnului Cioloș din 18 noiembrie, lucru care a inițiat procesul de reformă. Un proiect în care ne vom implica cu toții zi de zi în următorile luni pentru a defini o politică a viitorului, un, o politică ambițioasă care să răspundă provocărilor globale și care să introducă o nouă perspectivă în care producția de bunuri și servicii din partea agricultorilor să se alinieze garanțiilor de durabilitate economică. După cum am observat de mai multe ori anul acesta, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona ne-a alocat mai multe responsabilități în ceea ce privește agricultura față de trecut. Acest rol ne va permite să avem un impact asupra procesului de adoptare a comunicării. Putem uh, să ne opunem și să eliminăm aspectele critice. Departamentul de Politici a pregătit un chestionar pe documentul comisiei. Aceste întrebări v-au fost distribuite în engleză și vor fi într-o săptămână disponibile în toate limbile. O sinteză a acestui document, un rezumat, este deja disponibil în limba engleză. Vreau să-l salut pe directorul Tasos Aniotis, reprezentantul DG Agri. Mulțumesc, Tasos, pentru prezență. Uh, Uh, domnia sa ne va ajuta să răspundem mai detaliat întrebărilor pe care le-am formulat. Evident, am să încep prin a da direct cuvântul lui Albert Des, care va face o prezentare a subiectului dezbătut în această dupămasă. Mulțumesc tuturor, îi salut și pe prietenii de la Confederația Italiană a Agricultorilor care ne vizitează comisia astăzi aici în Parlament. Albert, te rog, ai cuvântul domnule președinte, stimate colege, stimați colegi. Începem această discuție a noastră de azi pe un subiect foarte important și vreau să mă refer la ceea ce ne-a prezentat domnul Cioloș. Uh, imediat după prezentarea dânsului am făcut rapid o evaluare și vreau să mulțumesc grupului de lucru din comisia noastră care deja a pregătit o serie de întrebări și acest raport pe care îl vom elabora pe baza prezentării domnului Cioloș va constitui fundamentul pentru întreaga dezbatere în uh, renoirea PAC, în reformarea politicii agricole comune. Există deja în acest document 47 74 uh, de întrebări la care, în perioada următoare, trebuie să așteptăm uh, răspunsurile comisiei. Pentru că există multe întrebări la care nu avem răspunsuri, însă asta e, în același timp, o mare șansă pentru Parlamentul European. Pentru că, după ce obținem aceste informații, putem elabora un raport mult mai detaliat al uh, Parlamentului, astfel încât Uh, acesta să întrunească majoritatea nu doar în comisia noastră, ci și în plenul Parlamentului. Salut faptul că domnul comisar se focalizează în continuare pe sistemul celor doi piloni, cu toate că rămân în continuare multe chestiuni um, neclarificate, și anume faptul că cel de-al doilea pilon va trebui finanțat în totalitate din bugetul european uh, Asta e o chestiune controversată. Eu cred că va trebui să avem o cofinanțare aici. Sunt de acord cu Comisia că plățile directe după anul 2013 trebuie să fie redistribuite mai corect între statele membre, într-un mod mai echitabil. Situația nu poate să rămână uh, așa cum este în momentul de față. Adică plățile din, anumite țări nu vor rămâne atât de mari cum sunt azi. Uh, dar cifrele pe care le discutăm astăzi între vechile și noile state membre se vor schimba, se vor modifica până în anul 2013. În vechile state membre avem uh, ca punct de plecare 2008, unde există plăți medii de 288 de euro pe hectar, în timp ce în noile state membre uh, plățile, plata medie e de doar 98 de euro ceea ce trebuie să se schimbe. În uh, vechile state membre suma rămâne la 288, iar în noile state membre această sumă crește la 192 de euro. Așadar, uh, există, va exista o diferență de 100 de euro pentru noile state membre. Dar datorită faptului că vechile state membre au suprafațe agricole diferite de uh, noile state membre, trebuie să ajungem la un sistem care să asigure uh, o distribuire echitabilă în funcție de suprafețele agricole între statele membre. În 2014 nu uh, trebuie să avem o schimbare bruscă. E necesar ca acest, această modificare să aibă loc treptat. Propunerea Comisiei uh, privind componenta de ecologizare din primul pilon este una care pune probleme. Sunt sigur că și între colegii din comisie vor fi tot felul de păreri pro și contra. În orice caz, cred că e necesar să discutăm uh, cu toți partenerii. Eu am să încerc să iau legătura cu miniștrii, cu uh, reprezentanții asociațiilor din uh, agricultură, și până acum n-am întâlnit pe nimeni care să-mi spună că această propunere a Comisiei ar putea fi pusă în aplicare. Toată lumea e foarte îngrijorată că dacă această propunere a Comisiei, așa cum este formulată acum, va fi impusă, atunci uh, ea, de fapt, va atrage după ea um, o creștere masivă a birocrației. Sigur că pe de altă parte, trebuie să uh, susținem uh, plățile de compensare în agricultură și trebuie să justificăm motivul pentru care le dorim. Iar pentru partenerii de discuție cu care am discutat eu, aceste plăți depind de fapt și de fondurile pe care le vom avea. Și nu vreau să dau aici cifre concrete. Dacă vom avea însă un buget în care avem pentru primul pilon 150 de euro, atunci nu putem să le uh, promitem uh, uh, agricultorilor sume foarte mari pentru uh, aspectul ecologic și nu putem să ne așteptăm de la ei să uh, își orienteze activitatea în acest fel. Dar dacă odată ce știm câți bani avem, doar atunci putem să includem uh, niște elemente fixe privind aceste plăți în raportul meu. Poate că există aici uh, reprezentanța ai presei care pot să transmită lucrurile în afară. Uh, se există în acest raport și costurile PAC și ideea este, în ceea ce privește costurile, că uh, pacul va ajunge să uh, reprezinte mai puțin de 40% din bugetul Uniunii Europene după 2013, pentru că știm cu toții că, de fapt, este domeniul care atrage cele mai multe fonduri. Sigur că în uh, anii 70 uh, uh, costurile agricole reprezentau 87% din bugetul Uniunii Europene, dar uh, situația s-a schimbat. Știu că părerea mea personală nu este suficientă, va trebui să găsim un compromis, dar eu cred că trebuie să avem o separare foarte clară, cât mai repede posibil, între cei doi piloni. Și măsurile privind ecologia și măsurile privind bunurile publice ar trebui să fie uh, tratate în cadrul celui de-al doilea pilon. În acest raport e nevoie și de o definiție exactă Uh, a uh, conceptului de plafonare, de exemplu. Plafonare, uh, o, un prag. Și trebuie să vedem cum anume definim acest prag. Pentru că avem parteneri de discuție care au opinii foarte diferite. Eu cred că e foarte greu să găsim um, delimitări foarte clare. Și trebuie să fim foarte precauți pentru că nu vrem să ajungem să avem probleme la Curtea de Justiție apoi. Eu consider că toate statele membre ar trebui să intre în, uh, cu plățile directe într-un sistem regional. Trebuie să existe un caracter regional al plăților directe. În ceea ce privește Uh, susținerea micilor agricultori, putem să discutăm despre acest uh, lucru. În orice caz, sumele nu vor putea fi prea mari. Avem 13,5 milioane de agricultori după statisticile din 2010 și dacă trebuie să introducem sau am vrea să introducem niște premii de 100 de euro, atunci 13,5 miliarde de euro au dispărut. De aceea trebuie să găsim o metodă de a face delimitări și anume dacă vrem plăți suplimentare pentru mici agricultori, trebuie să găsim un sistem corect, echitabil, astfel încât condițiile să fie juste. În ceea ce privește măsurile de piață, acestea vor constitui un punct important pe care îl vom discuta mult. Um, se spune în acest document că ele ar putea fi eliminate cu excepția clauzelor care se aplică în cazul perturbărilor uh, pieței. În, deocamdată, discuțiile pe care le-am avut până acum mă încurajează să susținem mecanismele pe care le avem, pentru că dacă ar fi să eliminăm aceste mecanisme și apoi să ne dăm seama că din cauza că există tulburări, perturbări ale pieței, trebuie să reintroducem mecanismele vechi, până la urmă procesul va dura mult prea mult până vom putea să adoptăm din nou mecanismele vechi. Consider că această uh, menționare în comunicarea Comisiei uh, cu privire la suplimentul de plată pentru zonele dezavantajate ar trebui uh, susținută. Această măsură trebuie să rămână în vigoare. Însă, ar trebui să existe o obligație de cofinanțare uh, mai scăzută, undeva până la 10%. Și uh, dacă avem uh, măsuri prioritare, acestea să uh, beneficieze de o cofinanțare mai mare, iar cele mai puțin prioritare de o cofinanțare mai mică. Și întregul, acest, întregul subiect al spațiului rural, dezvoltarea rurală, uh, acesta poate fi încadrat în cel de-al doilea pilon, dar va trebui să discutăm aceste lucruri în următoarele luni. Am discutat chiar azi cu cercetători care mi-au spus că și cercetarea în domeniul agricol trebuie să fie inclusă în acest uh, raport, pentru că este un domeniu de care Europa are nevoie urgent. Și sper, de fapt am încredere, că toate grupurile politice vom reuși, dezbătând în profunzime lucrurile, să ajungem la un compromis puternic și Dorim, de asemenea, să colaborăm constructiv cu Comisia, cu Comisarul pentru Agricultură și urmărim cu atenție discuțiile din cadrul Comisiei. Acestea au fost comentariile mele. Vreau doar să mai spun uh, uh ceva și anume, situația, uh, familia mea se află um, într-o situație mai dificilă, pentru că n-a murit cineva în familie și de aceea am să vă rog să mă înțelegeți pentru că va trebui să plec peste o jumătate de oră. Acestea au fost informațiile, primele mele informații cu privire la reforma agricolă. Mulțumesc, Albert. Într-adevăr, iată o bază de discuție foarte largă. Propun să începem acum discuțiile, dându-i cuvântul lui Stefan Lefol. Mulțumesc, domnule președinte. Albert ne-a făcut o prezentare generală și va trebui să discutăm pe această abordare a domniei sale, fiindcă, din punctul meu de vedere, există patru sau cinci puncte asupra cărora cred că ar fi bine să insistăm. În primul rând, organizarea între cei doi piloni pentru a înțelege mai clar care este propunerea Comisiei în primul pilon trebuie să existe o anualizare a tuturor ajutoarelor și al doilea pilon se consacră ajutoarelor plurianuale. Asta deja este un element important pe care trebuie să-l discutăm împreună pentru a ști cum putem adapta toate aceste lucruri din punct de vedere tehnic. Dar nu e o idee rea. O parte din ajutoarele compensatoare din primul pilon pot să ajute la consolidarea uh, Uh, ideii pe care o dorim și anume să se mențină agri- activitatea agricolă în zone cu handicap natural. Al doilea punct menționat de Albert are legătură cu tot ce ține de ocupare socială și anume partea referitoare la micile exploatații agricole. Ne-ai dat câteva cifre și trebuie să vedem ce poate fi făcut în acest domeniu. Însă cred că ar fi bine să nu uităm de nevoia de a avea o sumă forfetară pentru micile exploatații care să permită o simplificare a gestionării pacului și care ar garanta astfel existența acestor mici exploatații. Am înțeles că comisarul ține la asta și cred că trebuie să-l ajutăm în acest sens. Dar dar trebuie să subliniem legătura dintre ajutor și activul agricol și asta este menționat în uh, documentul Comisiei. Comisia pentru Agricultură trebuie să lucreze foarte atent la acest lucru. Uh, ideea că putem da ajutoare fără să existe producție agricolă sau chiar fără să existe agricultor către care merg acești bani, mi se pare un element suficient de important și de aceea trebuie să sprijinim această idee uh, și să spunem că uh, pe aceste ajutoare trebuie să meargă acolo unde există agricultură. Nu ca să dăm rente proprietarilor, oricât de prestigioși ar fi aceștia. Bun, deci ăsta ar fi un al doilea element. În al treilea rând, avem uh, subiectul care ține de înverzirea pacului, de ecologizarea pacului. Obiectivul fiind, și e clar că suntem în comisia noastră de agricultură, deci obiectul fiind să fim performați din punct de vedere agricol, dar și din punct de vedere ecologic. Nu putem să punem uh, aceste două obiective în opoziție. Chiar dacă temperaturile scad Albert, uh, rămân chestiuni care țin de încălzirea globală. Trebuie deci să ne gândim și la asta. Trebuie să ne gândim la propunerea făcută de comisar pentru a adapta obiectivele noastre în funcție de aceste piste oferite de comisie care sunt uh, destul de convenționale. Rotația culturilor, pajiști permanente, aspecte importante. Uh, aceste lucruri există mai mult sau mai puțin, dar cum le înscriem pe ele în ecocondiționalitate? Sau trebuie să vedem cum le înscriem într-o evoluție mai largă a modelelor de producție agricolă care se permită îndeplinirea obiectivelor economice și ecologice. De aceea, Albert, cred că trebuie să lucrăm foarte precis pe acest subiect. Azi există principalele linii de orientare, dar sunt generale. Politica de mediu și contractele cum am văzut în raportul lui George Lyon, sunt luate în considerare, dar trebuie să intrăm în detalii și trebuie să analizăm acest subiect. Și un ultim aspect a fost menționat de Albert și anume tot ceea ce ține de reglementarea piețelor. Sau ideea că încercăm să stăpânim în măsura posibilului două fenomene. În primul rând, acest fenomen de criză pentru care este nevoie de o intervenție publică în ciuda faptului că pot să existe sisteme de asigurare în funcțiune. Dar când avem de-a face cu o criză foarte gravă, vine un moment, fie că e vorba de epizotii sau catastrofe naturale, vine un moment în care trebuie să existe o intervenție publică. Asta ar fi o primă parte, deci gestionarea crizelor majore în agricultură. Și am uh, trecut prin suficiente crize ca să știm că impactul este masiv. Și o a doua chestiune în ceea ce privește reglementarea piețelor este vor volatilitatea prețurilor. Cum facem pentru a evita ca prețurile să treacă de la un indice de 120-30 la un moment dat la un indice de 60-70 la un moment T plus 2, T plus 3, să spunem? Asta este o întrebare cu care suntem confruntați. Deci trebuie să menținem toate mecanismele de intervenție existente în prezent și nu putem uh, accepta să eliminăm vreunul, chiar dacă există rate zero. Sunt de acord dacă am fi suprimat toate mecanismele de intervenție cu criza laptelui, uh, n-am fi putut face față, n-am fi avut nici un instrument pentru a acționa. Deci trebuie să le păstrăm. Asta este clar. Și trebuie să ne gândim la modul în care putem încerca să reglementăm mai bine piața pentru a evita volatilitatea prețurilor. Asta în al patrulea rând. Cum am spus, deci aceste patru puncte sunt elemente esențiale în discuția noastră și trebuie să vedem uh, care este obiectivul final, cum a spus și George Lane în raportul său. Faptul că nu acceptăm renaționalizarea politicii agricole comune, oricare ar fi calea, că în al doilea rând dorim limitarea nivelului de cofinanțare la uh, quantumul actual fiindcă asta a fost angajamentul Parlamentului și e foarte important să nu uităm. Avem o discuție privind perspectivele bugetare și reorganizarea bugetului în general, deci vor avea loc uh, restructurări bugetare și Există legături între bugetele teritoriale și cele agricole și aceste legături vor face ca impactul asupra bugetului agricol să se resimtă. Iată, acestea sunt cele cinci puncte pe care vreau să le găsesc în discuția noastră. Trebuie să discutăm astfel încât comisia noastră, ca și în cazul raportului lui Lyon, să fie cea mai coerentă și cea mai în măsură să influențeze alegerile din pachetul comisiei. Foarte bine, spune domnul președinte. Mulțumesc, Stefan. Și acum Marc Tarabela are cuvântul. Merci, président, mais je crois que l'essentiel est... Mulțumesc, domnule președinte. Stefan Lefol a spus deja esențialul. Aș vrea să mă refer la cele spuse de Albert Des. E o bază de lucru excelentă acest document al Comisiei, dar rămân multe de discutat. Cu riscul de a părea monomaniac față de colegii care m-au auzit și ieri, am să mă concentrez pe ultimul punct menționat de Stefan și, Stefan și de Albert, și anume această volatilitate a prețurilor. Știm că este inamicul numărul unu al agricultorilor, mai ales a tinerilor agricultori care ezită să se implice pe termen lung, fiindcă există o erodare a prețurilor care duce la erodare a populației din agricultură. Există foarte puțini oameni sub 35 de ani și cred că acum trebuie să interacționăm dacă vrem să garantăm o securitate pe termen lung, pe 20 de ani. Deci instabilitatea pe termen scurt duce la lipsa investițiilor pe termen lung. După părerea mea, acesta este uh, călcâiul lui Ahile în nota comisiei, care insistă asupra nevoii, sau nu insistă asupra nevoii de reglementare a piețelor. Volatilitatea prețurilor prezintă o dificultate mare pe piață și trebuie să se identifice mecanisme. Există mecanisme, pot fi utilizate, dar putem uh, inventa și altele cu utilizarea fondurilor publice. Nu va fi ușor și cred că în cadrul Parlamentului va trebui să încercăm să avem o majoritate puternică, fiindcă evident e vorba de mijloace suplimentare de investit și de aceea avem nevoie de o majoritate puternică pentru a face față Consiliului. Asta Asta e deci problema numărul unu cu care se confruntă agricultura în prezent, în toate statele, în toate tipurile de uh, producție. Știm că bucuria unora pe termen scurt e nefericirea altora pe termen lung. Am văzut ce se întâmplă cu carnea, laptele, cerealele. Și astea sunt aspectele pe care trebuie să ne concentrăm și trebuie să dăm dovadă de voința de a face ceva concret, fiindcă comisia rămâne destul de vagă în acest sens Există o apreciere de 80% pozitivă pe această notă, e adevărat, dar rămân 20% și uh, trebuie să discutăm acest 20%. Îmi pare rău că această volatilitate extremă e privită ca voința destinului. Știu că cursul pentru cereale e fixat în Chicago, deci în afara Europei, dar cred că trebuie să încercăm să avem un rol important pe scena mondială pentru a controla acest fenomen destructiv. Mulțumesc, Mark. James Nicholson. Uh, thank you very much and, uh... Vă mulțumesc foarte mult. Desigur, suntem abia la începutul procesului Sigur, chiar în această dimineață am decis să încheiem doar în mai, până în mai. Vor fi multe lucruri de făcut până atunci și multe opinii de discutat. Îi doresc lui Albert succes în rolul dificil pe care va trebui să-l joace în 76 de întrebări care așteaptă răspunsuri și până după ce se primesc și amendamentele, cifra va spori simțitor, asta fără nicio îndoială. Trecând la un alt punct aș spune că noi, membrii acestei comisii, trebuie să dăm dovadă de răspundere. Dincolo de codecizie, dar răspundere și pentru oamenii față de oameni pe care îi reprezentăm. Nu mai putem da vina pe comisie pentru ceea ce se întâmplă, pentru că de acum încolo și noi avem un cuvânt greu de spus atunci când e vorba de ceea ce se va întâmpla în viitor. De asemenea, sunt bucuros că domnul comisar s-a decis să opereze în direcția acestor doi piloni și consider că trebuie să avem o politică agricolă comună care într-adevăr să fie funcțională nu numai în termenii birocrației din Bruxelles, ci și la nivelul statelor membre și chiar și în relația cu fermierii care trebuie să opereze în parametrii acestei politici. Avem nevoie de o politică care să dea posibilitatea fermierilor să asigure acele standarde înalte de calitate pe care le dorim și de asemenea siguranța alimentară în Europa și nu numai. Trebuie să transmitem un mesaj clar publicului și acest lucru a fost menționat aici nu avem decât de câștigat dintr-o politică agricolă comună puternică. Ar avea beneficii serioase. S-a vorbit, de exemplu, și de schimbări de climă și de altele. Consider că agricultura este o parte din soluția la problema schimbării de climă. Nu o problemă, ci o soluție la aceste schimbări de climă. Și de aceea trebuie să, să includem aceste componente și să transmitem un mesaj clar, pentru că de multe ori n-am putut să facem acest lucru în trecut. Mulți uh, văd agricultura, mai ales cei din mediul urban, văd agricultura ca o povară, însă trebuie știut că nu există mâncare ieftină, mâncarea bună costă. O altă veche obsesie de-a mea este că trebuie să eliminăm birocrația pe care noi continuăm să o creăm. Ce am văzut până acum nu este menit a elimina birocrația, ci din potrivă a o complica. Nu va face decât să creeze mai multe dificultăți pentru cei care lucrează pe teren. După cum spunea și colega mea, doamna McGuinness, nu o să avem doar birocrație ci o să avem agriculturocrație. Și asta va crea mult mai multe probleme pentru fermieri. Sigur, o să discutăm încă mult ce înseamnă un fermier activ. Un fermier activ poate să reprezinte lucruri diferite în diferitele state membre și nu știu cum o să creăm o politică unitară, pornind de la o definiție unitară a acestui fermier activ. Vorbeați și de volatilitatea piețelor. Aceasta va rămâne, va persista, nu o să putem niciodată elimina pe deplin, dar știind acest lucru va trebui să ne mișcăm foarte rapid, să ne asigurăm că producția nu dispare și asta este principala provocare în materie de volatilitate. Dacă vă uitați ce s-a întâmplat pe piața laptelui, unde s-a intervenit chiar și târziu. Comisia, comisia a câștigat zdraven de pe urma laptelui și a untului cumpărat foarte ieftin prin măsuri intervenționiste și vândut apoi la un preț bun. Deci Europa n-a pierdut bani atunci și a câștigat bani de pe urma acelei intervenții. Cred că viitorul zonelor mai puțin favorizate trebuie de asemenea urmărit îndeaproape și ar trebui să fie o prioritate. Respectarea inspecțiilor și a terminilor inspecțiilor la ferme. Consider că dacă ne uităm la cum se, se desfășoară acestea, mai ales gândindu-mă la propria regiune, trebuie să vă spun că multe probleme se înregistrează la nivelul statului, statelor membre, pentru că acestea interpretează în mod diferit aceleași documente emise de Bruxelles. Însă Bruxelles este învinovățit pentru totul și autoritățile locale, naționale, regionale foarte repede dau vina pe Bruxelles, spun dați vina pe ei, ei sunt vinovați de toate. Nu, trebuie să observăm mult mai îndeaproape, să ne asigurăm că punerea în aplicare uh, a, a legislației existente se face așa cum trebuie. Și am să închei imediat, domnule președinte, dar trebuie să vă spun înainte de asta că această politică agricolă comună trebuie să fie într-adevăr o politică agricolă. Nu poate fi prioritar o politică de mediu sau prioritar o politică socială. Poate să aibă astfel de dimensiuni, însă locul dominant trebuie să fie ocupat de agricultură, pentru că sectorul agricol va trebui să poată produce mâncarea de care avem nevoie. Vă mulțumesc! Foarte bine, mulțumim James Nicholson, dau acum cuvântul vicepreședintelui domnul Niculescu. Președinte, îi mulțumesc și lui Albert Des pentru baza de discuție pe care ne-a oferit-o pentru dezbaterea de astăzi. Trei aspecte doresc să ating Uh, direcționarea plăților directe către fermierii activi, uh, Jim Nicholson a abordat deja acest subiect. Uh, trebuie să nu uităm că obiectivul politicii agricole comune este nimic altceva decât producția de alimente. Această decizie era absolut necesară. România, de exemplu, are în prezent 2,9 milioane de hectare de teren agricol neutilizate, ceea ce înseamnă, potrivit estimărilor noastre, o pierdere de aproape 300 de milioane de euro pe an, așadar aproape jumătate din valoarea plăților directe pe care uh, România le primește în prezent. Rămâne de văzut cum vom defini ce înseamnă un agricultor uh, activ pentru a nu nedreptăți pe nimeni și în același timp pentru a pune bazele unui sistem aplicabil al doilea aspect plafonarea plăților directe acordate fermelor mari și această măsură este absolut uh, necesară dar trebuie să vedem ce înseamnă o fermă mare și cum uh, putem evita divizarea juridică fictivă a acestor mari uh, exploatații. În al treilea rând, plățile directe sunt necesare, sistemul nu este viabil în lipsa acestora, însă avem nevoie de măsuri structurale de dezvoltare și de modernizare pentru ca agricultura europeană să fie competitivă. Uh, de aceea, pilonul al doilea trebuie să fie solid și bine finanțat și, nu în ultimul rând, bine conceput și bine administrat în încheiere, și am avut săptămâna trecută ocazia să discutăm această problemă în plen la Strasbourg, orice reformă este inutilă dacă nu simplificăm și nu debirocratizăm politica agricolă comună. Bugetul agriculturii trebuie să meargă la agricultori și nu la funcționarii care îi verifică pe aceștia uneori în uh, mod exagerat. Am să ating foarte pe scurt și subiectul tinerilor fermieri. Ioris Beche de la uh, Consiliul European al Tinerilor Agricultori a avansat ieri în dezbaterea noastră ideea unei plăți adiționale pentru tinerii agricultori în cadrul primului pilon ar trebui să vedem în ce măsură o astfel de soluție este aplicabilă și dacă este cazul să încercăm să ne o însușim în lucrările noastre viitoare. Mulțumesc! Niculescu. Mulțumim, domnule Nicolescu. Acum îi dau cuvântul domnului Reimertz. Also ich Mulțumesc. Vreau să spun încă o dată ceea ce am spus deja de multe ori, și anume, primul pilon. Poate că n-ar fi bine să băgăm prea multe lucruri în primul pilon. Uh, pentru că, până la urmă, vom crea o birocrație foarte mare care va crea costuri și costurile sunt dezavantaje pe piața globală. Deci, dacă creăm mai multă birocrație, până la urmă, agricultorul trebuie să acopere mai multe costuri și își scade competitivitatea astfel pe piața globală. Așadar, trebuie să acordăm mai multă atenție competitivității agricul, agricultorilor și fermelor pentru că noi le cerem întotdeauna protecția animalelor, siguranța alimentară și așa mai departe, dar ei, de fapt, trebuie în cele din urmă să fie rentabili și să poată să-și asigure uh, traiul lor și familiilor lor. Și uh, un agricultor are o zi normală de 24 de ore și dacă el trebuie să stea o grămadă de timp la birou și să-și scrie documentație, uh, până la urmă nu-i ajunge timpul să mai și lucreze și dacă se ocupă atât de mult de partea de birocrație, atunci nu mai poate să fie productiv. Uh, de fapt, uh, noi încercăm prin această legislație uh, să îi um, împovărăm și să-i atragem de partea a tot felul de interese, um, fie agricultura ecologică, fie tot felul de alte mișcări în acest domeniu, dar de fapt agricultorii sunt un sector economic și anume sectorul primar sunt cei care trebuie să ajute la dezvoltarea Europei. E un uh, sector care uh, nu, nu poate să fie pur și simplu schimbat de noi apăsând pe niște butoane legislative foarte rapid. Pentru că uh, problema este că uh, toți cei din acest domeniu sunt supuși unei birocrații din ce în ce mai mari și deci trebuie să nu uităm că acești producători trebuie să mai poată să și muncească, nu numai să trebuiască să scrie documente tot timpul. Și apoi, să definim ce înseamnă un agricultor activ. Eu cred că această definiție poate să fie o nerușinare și poate să fie periculoasă. Unde tragem linia? E ca și discuția între micile și marile exploatații agricole. Trebuie să vedem unde, de fapt, de unde începe o exploatație agricolă. Toată această discuție uh, E bine, trebuie să fim foarte precauți atunci când discutăm astfel de chestiuni, pentru că putem să greșim foarte ușor. Pentru că noi, în Europa, suntem cu toții foarte diferiți. Avem regiuni diferite, cu istorii diferite, cu modalități diferite de a face lucrurile. Și nu vor exista niște căi comune. Nu va exista un mecanism care să funcționeze și în Italia și în Scandinavia, de exemplu. De asemenea, uităm foarte adesea Uh, practicabilitatea uh, pretențiilor noastre atunci când cerem protecția mediului. Uh, pentru că spunem, da, uh, trebuie să uh, faci anumite lucruri pentru a nu dăuna mediului, dar anumite lucruri uh, anumite măsuri menite protecției mediului pot, de fapt, să fie dăunătoare într-un alt fel de zonă, într-o altă regiune, cu alt climat, altă, um, altă faună și așa mai departe. Și cred că ar trebui să avem mai multă încredere în agricultori, pentru că uh, nu ar trebui să ne gândim că ei nu știu ce e bine. Uh, avem nevoie, de fapt, de o agricultură economică, de o agricultură uh, competitivă, eficientă, pentru că ea va fi una care are sens și din punct de vedere economic și din punct de vedere ecologic. Agricultorii știu să protejeze natura pentru că ei trăiesc în natură. Pământul este capitalul lor de bază. Și trebuie pur și simplu să le acordăm mai multă încredere, pentru că dacă nu e nedrept, ne comportăm nedrept față de ei. Mulțumesc, doamne Reimers. Acum îi dau cuvântul domnului Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Da, lăsând la o parte faptul că tot ce a spus antevorbitoarea mea, e bine, aș putea să susțin ceea ce spune uh, și să spun și eu câteva lucruri asemănătoare, Vreau întâi să fac niște completări și să ridic și eu niște întrebări pentru discuție. Am vorbit foarte mult în ultimele săptămâni despre o distribuție echitabilă între statele membre în uh, primul pilon, dar trebuie să ne gândim și la ce se întâmplă în interiorul statelor membre. Dacă, de exemplu, în statul din care vin eu, în Italia, în regiunea mea, plățile în primul uh, pilon sunt uh, sub 50 de euro pe hectar, iar la 100 de kilometri uh, într-o altă regiune, aceste plăți uh, sunt în medie de 400 de euro. Cred că și aceste lucruri ar trebui să le discutăm, pentru că nu e foarte plăcut pentru uh, agricultori dacă nu facem față, dacă nu discutăm deschis și cinstit și astfel de chestiuni. O altă chestiune o altă problemă pe care o văd eu în uh, acest uh, model de distribuire, e bine, s-a vorbit deja despre înverzire, despre ecologizarea uh, agriculturii, dar în propunerea comisarului era și următoarea idee, și anume să avem o plăți suplimentare pentru zonele dezavantajate. Ceea ce înseamnă că avem nevoie de o nouă delimitare a acestor zone ceea ce s-ar putea să fie uh, o chestiune foarte controversată. Până acum aveam uh, distribuirea uh, plăților în primul pilon. Nu se punea niciodată întrebarea dacă un este mai mult sau mai puțin în funcție de ce fonduri utiliza pentru dezvoltarea rurală. și dacă uh, nu poate să existe cofinanțare pentru aceste ajutări, ajutoare, e bine, am avut o discuție în Parlament acum o jumătate de an care, practic, a dat o nouă dimensiune uh, întregii probleme și care nu corespunde propunerii comisarului. Deci, aici, cred că ar trebui să mai discutăm lucrurile. Și apoi, Uh, tinerii agricultori, despre care au vorbit mai mulți colegi, uh, nu știu dacă este fezabilă introducerea unei plăți suplimentare pentru aceștia, însă, în principiu, în comunicarea comisarului, lipsește acest lucru. Eu cred că tinerii agricultori, faptul că ne dorim să mai avem tineri agricultori în Uniunea Europeană, uh, trebuie să fie unul dintre punctele centrale din Uh, dezbaterea agricolă pentru anii următori. Pentru că dacă lucrurile vor merge așa cum au mers în ultimii uh, zece ani, atunci putem să uităm agricultura, pentru că în ultimii zece ani nu au fost tineri care să se angajeze în agricultură. Deci cred că acest obiectiv de a încerca să îi susținem mai mult pe tineri ca să intre în agricultură, indiferent de formă, cred că trebuie să accentuăm, trebuie să încercăm să uh, includem acest element în discuția noastră. Și trebuie să vedem ce fel de măsuri concrete putem găsi pentru a-i susține. Și încă două vorbe despre pilonul al doilea. În ceea ce uh, privește de birocratizarea micilor uh, exploatații. Aici nu este vorba despre faptul că aceștia trebuie să uh, primească uh, um, un cadou. Pentru că, într-adevăr, cum a spus și Albert Des, totul costă foarte mulți bani. Dar, în anumite zone din Uniunea Europeană, nu există uh, o gestionare structurată foarte bună. Și ce e foarte important e ca plățile pe care le uh, primesc micii agricultori să ajungă la ei mai ușor, fără atâta hârțogărie ceea ce, într-adevăr, avea dreptate doamna Reimers atunci când spunea că, de fapt, trebuie ca uh, să avem grijă să nu se piardă mai mulți bani în partea de documentație decât uh, în uh, susținerea propriu-zisă a agricultorilor. Cred că trebuie să găsim o soluție pentru micile exploatații care să nu fie, să nu reprezinte costuri suplimentare pentru bugetul european, dar care să aibă un efect pozitiv asupra uh, agricultorilor vizați. Mulțumesc. Bine, grație. Mulțumim, Dorfman. Acum domnul Cosinger are cuvântul. Vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să spun foarte clar din start. Cred că este absolut esențial ca cei doi piloni să fie clar separați unul de celălalt și pe viitor, pentru că văd un pericol. Și anume, pilonul al doilea pierde tot mai mult pe viitor și urmărind discuția din ultimele luni, uh, văd că există și alte domenii de politică care uh, se uită cu mare atenție către bugetul agricol. De aceea eu cred că ar trebui să fim foarte fermi în ceea ce privește domeniul nostru de competență și să nu pierdem fonduri. Vreau să susțin ceea ce au spus colegii mei despre ecologizarea celui de-al doilea uh, pilon, uh, al primului pilon, ecologizarea este esențială, ea într-adevăr va aduce cu ea, va aduce cu sine o uh, mai mare, o creștere a birocrației și trebuie să vedem în ce măsură acest lucru este acceptabil pentru agricultorii noștri uh, și pentru finanțarea lor. Cred că trebuie să nu uităm că politica agricolă trebuie în cele din urmă să fie acceptabilă pentru agricultori. Ei trebuie să accepte toate aceste norme. Și ieri am avut un uh, atelier pe marginea problemelor uh, tinerilor agricultori. Și ne-am dat seama cu toții ce uh, modificări drastice au loc în acest domeniu, pentru că uh, avem doar 7% dintre toți agricultori, sub 30 dintre toți agricultorii din Europa, sub 35 de ani, ceea ce este îngrijorător. Este clar că trebuie să găsim răspunsuri rapide pentru a contracara uh, îmbătrânirea uh, în acest sector. Și cred că există măsuri uh, de formare pe care le-am putea utiliza, am putea să, susțin, să le susținem prin investiții. În uh, Austria, de exemplu, avem un model, o primă de stabilire. Adică dacă un tânăr um, preia o fermă și poate să dovedească că are și o calificare, primește uh, din partea statului o primă astfel încât să poată să-și înceapă munca. Mulțumesc! Onorevole Sicherieschi a la parola, Apoi, onorevole Cagnetti. Domnul Sicherieschi și apoi domnul Cagnetă. Și rozmova o reformă spune... Hmm? Discuția noastră referitoare la reforma politicii agricole comune vine la timp, pentru că în același timp discutăm și noi de perspective financiare, strategia 2020, bugetul, diferitele politici și în acest moment vine și această discuție privind politica agricolă comună. Prin urmare, putem avea o abordare mult mai comprehensivă, cuprinzătoare. Sigur, ne confruntăm în prezent cu o criză în Europa și cu o serie de provocări. Contextul este într-adevăr unul cu totul deosebit și trebuie să ne punem următoarea întrebare. Cum va arăta bugetul? În al doilea rând, dacă dorim soluții eficiente, trebuie să analizăm politica agricolă, istoria acesteia și realizările de până acum. Această politică în sine este o realizare, s-a bucurat de succes și succesele anterioare, anterioare ale politicii agricole comune ne demonstrează că trebuie să continuăm cu aceste eforturi, eforturi, trebuie să continuăm cu această politică. Este o realizare majoră în sine a Uniunii Europene și a continentului nostru, mai ales acum când avem atâtea probleme, aprovizionarea cu energie și multe altele. Devine încă o dată o adevărată provocare să asigurăm necesarul de alimente. Deci avem o istorie pe care ne putem baza. Trecând la pilonii menționați aici, primul este menit să asigure veniturile din agricultură, al doilea ar fi menit să asigure dezvoltarea sectorului agricol. Se pune însă următoarea întrebare. Câți bani și pe baza căror metode vor fi alocați fiecărui pilon și cum vom defalca sumele respective pe stat membru, pentru că situația agriculturii diferă de la un stat membru la altul și de la o regiune la alta. Avem ferme mari, avem ferme mici. Uh, profilul agriculturii este unul extrem de divers. Sprijinim fermele mici, și nu pe cele mari sau invers. Și ce facem cu dimensiunea concurențială? De regulă, firmele mari, exploatațiile mari sunt mai eficiente și prin urmare au un avantaj concurențial. Însă ele provoacă daune mai mari mediului. Deci trebuie să găsim un fel de mediu, cale de mijloc în același timp, trebuie să păstrăm mecanismele de intervenție, mai ales când e vorba de cereale, deoarece volatilitatea piețelor de cereale are efecte asupra altor piețe, creșterea păsărilor, creșterea piața cărnii. Deci, cel mai ușor cred că ar fi să intervenim și să evităm volatilitatea de pe piața cerealelor. Dacă avem producții bune la cereale în viitor, putem folosi, folosi aceste recolte inclusiv la producerea de energie. Și mai dați-mi voie să spun că, într-adevăr, stabilitatea este, într-adevăr, importantă, dar stabilitatea nu este totul. Trebuie să nu scăpăm din vedere factorii externi și contextul extern. Gândiți-vă și la discuțiile din uh, Organizația Mondială a Comerțului, și negocierile de acolo nu ne putem izola. Dacă ne izolăm, nu o să mai fim competitivi pe piață. De aceea, toate aceste direcții trebuie să fie încorporate în ansamblul lor și în același timp, însă nu-mi pot imagina Europa fără o politică agricolă comună. Este o politică de pe urma căreia toți avem de câștigat, consumatorii și restul. Și în plus este un fel de politică de sănătate. Ne arată gradul de sănătate al Uniunii Europene. Este o politică care afectează pe cetățeni, se adresează lor, este concepută pentru ei și nu trebuie să uităm acest lucru atunci când operăm reforma politicii agricole comune. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnule Secherescu, Acum colega, ta, colegul Talmiete. Mulțumesc, domnule președinte. Documentul Comisiei este într-adevăr o bază foarte bună pentru discuția despre politica agricolă comună în următoarea perioadă. Pentru țările mici ca Letonia, unul dintre principiile cele mai importante din acest document îl reprezintă plățile directe și o distribuție mai echitabilă a acestora. Albert Tess numește anul 2013 în care trebuie să se ajungă la un echilibru între plățile directe între statele vechi și statele noi. Dar nu cred că vom ajunge la un echilibru. În Letonia, plățile directe vor fi în continuare foarte scăzute. De aceea, eu cred că trebuie să se lanseze un proces individual de uh, echilibrare, de compensare pentru fiecare stat membru. Și de aceea uh, am colaborat la raportul lui George Lyon și uh, la, mai ales la perioada de tranziție după anul 2013. Agricultorii din Letonia consideră că nu ar trebui să uh, existe o perioadă de tranziție în care micii agricultori să fie dezavantajați. Pentru că în ultimii ani agricultorii din Letonia și alții au uh, uh, produs în condiții de concurență neloială față de alți agricultori. Există în continuare diferențe istorice între agricultorii din statele membre. Nici în ceea ce privește naționalizarea nu, agricultorii din Letonia nu sunt deloc mulțumiți pentru că acest lucru face concurența și mai incorrectă. Ne dorim o distribuire echitabilă a plăților directe, după cum am spus, și trebuie de asemenea să există o separare clară între piloni. Uh, pentru că trebuie luat în considerare și posibilitatea agricultorilor de a-și păstra stilul de viață tradițional. Iar în propunerea comisiei există anumite regiuni în care agricultorii vor primi niște plăți care sunt proporționale cu, a trebui, de fapt, să fie ridicate la plățile medii din Europa. Noi susținem acest principiu. Este foarte important modul în care va fi garantată proporționalitatea și cum anume se va uh, decide ce anume este o regiune. Și ultima observație este una conceptuală. Această discuție uh, despre reforma politicii agricole comune începe începe de fapt de la o fază furtunoasă în evoluția globală. Trebuie să înțelegem foarte bine că trebuie să ajungem la o situație în care să putem să ne aprovizionăm proprii cetățeni cu alimente. Pentru asta avem nevoie de agricultorii noștri. Și acest lucru trebuie să fie foarte limpede înțeles de contribuabili, pentru că agricultorii noștri trebuie să ajungă să fie competitivi la nivel global. Letonia își dorește ca prin PAC să se păstreze și uh, specificitățile naționale. Mulțumesc, doamna Rodu, stare cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine, următoarea întrebare este importantă. Cum ajungem la o politică agricolă care asigură producătorilor din Europa posibilitatea de a produce în continuare produse de înaltă calitate. Agricultorii trebuie să-și poată face cu bucurie munca și, la sfârșitul zilei, să câștige și niște bani. Dar aceasta fără a lăsa deoparte interesele privind protecția climei și biodiversitatea. Această întrebare este una foarte dificilă și mă întreb dacă ajunge, pentru a răspunde la ea, ajunge să adaptăm status quo-ul sau trebuie să ne reorientăm complet. Uh, subiectele ca biodiversitatea, măsuri uh, de combatere a și de încetinire a schimbărilor climatice. Schimbările climatice afectează negativ uh, agricultorii în două moduri. Pe de o parte, agricultorii produc uh, emisii, în al, iar pe de altă parte suferă din cauza uh, modificărilor climatice. Iar discuția cu privire la uh, plățile pentru bunuri publice, cred că merge în direcția bună, pentru că numai dacă cetățenii Uniunii Europene vor fi convinși că prin politica agricolă comună se uh, produc bunuri bunuri publice, bunuri pentru care nu există o piață, dar care sunt în beneficiul tuturor, numai atunci politica agricolă comună și agricultorii vor primi recunoașterea pe care o merită, de fapt. Din punctul de vedere social-democrat, e pozitiv faptul că în comunicarea Comisiei apare modelul uh, opțiunii 2, care propune, de fapt, un model foarte asemănător cu cel propus de socialdemocrați. Noi ne dorim trei etape pentru plățile directe. În primul rând, o rată de bază pro hectar care să fie cuplată cu criterii ecologice și sociale și care să se bazeze pe o relație contractuală cu agricultorul. În al doilea rând, există un ajutor suplimentar pentru uh, exploatațiile care se găsesc în zone cu dezavantaje uh, de mediu. Și, de asemenea, o plată suplimentară pentru uh, constrângeri naturale specifice. În uh, centrul celui de-al doilea pilon uh, se află competitivitatea și inovarea. De aceea, agricultorii activi vor putea să profite de aceste lucruri și să, um, să fie rentabili, dar pentru asta ei trebuie să fie și susținuți și trebuie să fie uh, recompensați pentru uh, activitățile lor care um, sunt desfășurate în beneficiul mediului vom avea o astfel de agricultură numai dacă ne asigurăm că banii, în cele din urmă, ajung la cei care au uh, în folosință suprafața agricolă. Acum trebuie să răspundem la aceste 74 de întrebări și avem o sarcină foarte importantă în fața noastră. Avem nevoie de o agricultură puternică, independentă, un model uh, al spațiului rural vital și durabil și nu trebuie să uităm de spațiul rural, pentru că noi suntem cei care trebuie să ne angajăm ca cetățenilor noștri din toate regiunile să le meargă bine. Și sigur că, de fapt, întreaga societate trebuie să fie inclusă în acest model, pentru că numai astfel o să putem pune în aplicare politica agricolă comună. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Anio. Intervenție fără microfon. Sorry, a couple of points. First, um, Stephen Fall has left the room. Stephen Fall a părăsit sala și am o întrebare pentru el. Cât de mici trebuie să fie aceste exploatații pentru a se califica pentru plățile minime? Fiindcă tendința aici ar fi să um, continuăm cu subdivizarea astfel încât fiecare parte a firmei să acopere dimensiunea de minimis. Cum putem aduce tineri în agricultură, de fiecare dată când se naște un copil, ferma este subdivizată și persoana primește o pensie pe viață. Din păcate, contribuabilul trebuie să plătească disproporționat de mult și nu o să fie impresionat când vede că uh, banii lui sunt folosiți pentru a subvenționa pe cineva care lucrează într-o fermă mică 5 ore pe săptămână. Vorbim de schimbări climatice. Ferma mea din estul Angliei este acoperită de 10 mm, cm de zăpadă și asta ieri. Uh, în 30 noiembrie. Zic că am făcut destul să oprim încălzirile climatice. Haideți să ne oprim aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul Evans. Mulțumesc, domnule președinte! Unul dintre antevorbitorii mei s-a referit la diferențele în interiorul statelor membre, nu doar între state membre. Și asta este valabil pentru țara Galilor, de unde vin eu, în ceea ce privește plățile directe. Atitudinea sau orientarea noastră nu este aceeași cu cea a Regatului Unit pe ansamblu, fiindcă pentru noi plățile directe sunt foarte importante și mulți agricultori galezi uh, activează în zone izolate sau zone mai puțin favorizate și mulți dintre fermierii noștri care activează în zone rurale uh, nu intră în aceste marje. V-ați referit la piața globală negativă, la volatilitatea prețurilor care cresc și uh, la faptul că fie fermierii sunt eliminați de pe piață de ceilalți um, componenți ai lanțului alimentar. Deci acești fermieri se bazează pe plățile directe pentru a putea supraviețui financiar și știm că în ceea ce privește situația financiară a acestora, lucrurile nu se vor îmbunătăți prea curând. Deocamdată, circumscripția pe care o reprezint eu consideră această înlăturare a plăților ca pe o sinucidere și asta am vrut să subliniez. Într-adevăr, pacul evoluează de la plăți istorice la plăți pe suprafață, dar acest lucru va reprezenta o mare schimbare pentru noi și de aceea e nevoie de o perioadă de tranziție suficient de lungă pentru a proteja agricultorii. Sunt de acord cu domnul Das, e nevoie de simplificare și e nevoie de detalii cu privire la modificările din pilonul 1 și 2 și impactul acestor modificări și Trebuie să discutăm și chestiunile care țin de siguranța alimentară, care până la urmă stau la baza acestor reforme. Însă, așa cum s-a spus aici, responsabilitatea privind protecția mediului și rolul fermierilor în lupta împotriva schimbărilor climatice reprezintă elemente foarte importante și nu cred că siguranța alimentară, dezvoltarea rurală, protecția mediului și lupta împotriva schimbărilor climatice pot să acționeze sau să existe separat. Mulțumim, doamna Evans. Acum are cuvântul Danelis. Mulțumesc, domnule președinte. Acest aspect este unul foarte important și cred că pentru a asigura protecția și evoluția pacului și pentru a avea o bună gestionare a zonelor rurale europene, trebuie să avem sprijin pentru zonele rurale și trebuie să se creeze și condițiile necesare pentru ca oamenii să se întoarcă în zonele rurale. Mă refer la tineri persoane dinamice care pot să lucreze în mod efectiv în agricultură. Astfel, trecerea la, la ajutarea fermierilor activi este o idee bună și este o ocazie pe care o avem să corectăm o denaturare a situației și anume protejarea fermierilor subvenționați. Trebuie să începem să discutăm însă criteriile pe baza uh, cărora caracterizăm sau definim acești fermieri activi, să vedem care vor fi elementele care sunt luate în considerare, să înțelegem că acestea variază de la un stat la altul și chiar de la o regiune la alta în același stat. În același timp, cred că orice discuție privind reforma PAC este o foarte bună ocazie pentru a clarifica, chiar și între noi, dar și cu toți ceilalți parteneri ai noștri, deci pentru a clarifica faptul că condițiile necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și condițiile necesare pentru ca oamenii să rămână în zonele rurale, e nevoie de sinergie între fondurile structurale în întregime și politici orizontale definite la nivel comunitar Asta este o obligație pentru noi să deschidem o discuție generală pe această temă. Doamna Luling acum. Herr Präsident, ähm, ähm als Herr Ciolos letzt, 8... Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Când, președin, când comisarul Cioloș a fost alături de noi, am constatat împreună cu alți colegi că obiectivele documentului său sunt bune, dar diavolul se ascunde în detalii, așa cum se spune. Pentru că aceste propuneri sunt foarte generale despre orientarea viitoare a politicii și trebuie să le uh, analizăm foarte temeinic pentru a-i spune foarte clar încotro ar trebui să meargă drumul din punctul nostru de vedere și încotro nu ar trebui să meargă. Eu cred că, așa cum am spus și atunci, că în Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europene trebuie să se spună foarte clar că este dreptul nostru să avem o politică agricolă comună care să asigure practicarea agriculturii în toate regiunile și care să garanteze dreptul agricultorilor la un venit echitabil la un venit care să fie comparabil cu al altor uh, grupuri sociale. Și acest lucru trebuie să îl spunem nu doar în Uniunea Europeană, ci și față de celelalte țări, uh, țările terțe, în Eurolat, în uh, ACP sau oriunde se spune oamenii cred că noi suntem de vină pentru mizeria lor. Însă, un venit uh, un venit uh, rezonabil nu poate fi obținut de agricultori în momentul de față prin uh, punerea produselor lor pe piață. Și, din acest motiv, trebuie să-i susținem. Însă, consumatorii, pe de altă parte, profită de prețurile foarte scăzute ale alimentelor pe piață. Și de aceea nu pot să spună că plățile directe sau plățile suplimentare pe care agricultorii le primesc pentru a păstra peisajele frumoase pe care le avem în Europa, de exemplu, sau pentru servicii de mediu, nu pot să se plângă de acest lucru. Dacă am înțeles bine, comisarul dorește să facă PAC mai, o politică mai verde, mai ecologică și uh, atunci poate că această politică ar putea fi vândută mai bine în afară. Deci pentru politica, uh, pentru opinia publică ar suna mai bine, ar uh, fi mai bine acceptată această politică. Foarte bine. Dar trebuie să spunem foarte clar care vor fi efectele pe care le va avea acest demers. După cum a spus domnul Dorfman, doamna Reimers, doamna Köstinger, Trebuie să spunem foarte clar, această PAC mai verde s-ar putea să aibă, de fapt, consecințe asupra agricultorilor și asupra venitului lor. Nu se poate ca, până la urmă, numai birocrația să fie cea care înflorește și nu produsele în sine. Ieri, când am discutat cu uh, tineri agricultori, am vorbit și cu reprezentanți din Luxemburg, care m-au avertizat, au spus că nu se poate ca acum să le mai punem pe umeri agricultorilor o și mai mare birocrație uh, pe lângă toată tevatura cu ecocondiționalitatea. Uh, nu se poate să mai existe o uh, o birocrație suplimentară cauzată și de pilonul 1. De aceea eu cred că compensații, despăgubirile pentru, o, uh, pentru practici agricole mai ecologice ar trebui să rămână în primul pilon. Și dacă agricultorii fac efortul să ecologizeze practicile lor agricole, atunci trebuie să primească bani pentru asta. vreau să vă spun că ieri, la începutul acestei audieri cu tineri agricultori, am fost prezentă și mă întreb Oare ce a, cât de mult, cât de mulți bani a costat uh, experta care a vorbit uh, ieri? Că a fost, pentru că a fost foarte greu de înțeles tot ce prezenta, de fapt. Și agricultorii mi-au spus că mm, de-abia au reușit să înțeleagă cred că trebuie să atragem atenția, atent când invită experți, pentru că eu rar am mai găsit, am mai auzit uh, niște explicații atât de încălcite despre agricultură ca cele ale expertei de ieri. Și uh, tinerii agricultori pur și simplu și-au, uh, s-au lăsat pe și au spus că nu, nu mai ascultă. Deci, vă rog, domnule președinte, mai bine să cheltuim banii comisiei pentru alte lucruri. Și mai vrem să spun ceva despre introducerea uh, unui plafon pentru plățile agricultorilor, plățile acordate agricultorilor activi. Și anume vreau să atrag atenția că pot să existe și abuzuri. Știm foarte bine că o astfel de plafonare poate să fie ușor eludată Uh, se face dintr-o exploatație două sau trei, uh, uh, o parte e a bărbatului, o parte a soției, o parte a copilului. Știm foarte bine cum se fac lucrurile astea, deci trebuie să fim foarte precauți. Și eu cred că vom avea o majoritate foarte bună în această comisie pentru a ne asigura că obiectivele sunt într-adevăr prezente în versiunea finală a politicii agricole. Mulțumesc! Grazie, onorevole Lulling. Vă volevo asigurare che... Mulțumesc, doamna Lulling. Vreau să vă garantez că în ceea ce privește activitatea experților am luat cu toți împreună o hotărâre, nu doar președintele a hotărât. Acum are cuvântul Ashworth. Uh, chairman, thank you very much. Mulțumesc mult, domnule președinte. Uh, sunt categoric de acord cu multe din cele spuse până acum, mai ales în ceea ce privește nevoia de a asigura un sprijin ferm acestei politici agricole comune. Mă gândeam la niște date statistice și anume când, uh, în momentul în care populația din țara mea cheltuiește 11% din venituri pe mâncare, venitul mediu al unui fermier este doar la jumătate din este doar jumătate din cel al unui muncitor în Europa. Deci sunt contrarul. Dacă, dacă, dacă nu avem această politică, s-ar dubla cheltuielile pe hrană și asta ar avea un impact semnificativ asupra economiilor în Uniunea Europeană. De asemenea, aș dori să mai lansez un avertisment cu referire la buget. Până acum, propunerile Comisiei sună ca un fel de listă de dorințe, câte ceva pentru fiecare, însă lipsește o concentrare precisă pe obiective și dacă vrem într-adevăr să rezolvăm problema bugetului, trebuie să avem obiective clare. Înțeleg de ce Comisia dorește să cheltuiască bani pentru o agricultură mai ecologică, să definească un fermier activ și așa mai departe. Lucruri foarte frumoase și bune, dar trebuie să vă avertizez că mie mi se pare că nu facem decât să complicăm mai mult situația, să amplificăm birocrația și să sporim costurile în acest sector. Prin urmare, ne îndreptăm într-o direcție greșită. În opinia mea, cred că oricum uh, vor fi solicitări suplimentare adresate acestei politici, chiar și în parametrii structurii actuale o distribuție mai echitabilă și nevoia de distribuție mai echitabilă va avea un efect. La fel, tratamentul egal pentru noile state membre care va, se va aplica curând va impune, va impune de asemenea presiune pe buget. Dintr-o perspectivă bugetară, deci avem nevoie la toate componentele, dar mai ales când e vorba de PAC, e nevoie de o flexibilitate sporită, de abilitatea de a putea reacționa și de a răspunde la diferitele conjuncturi care apar. Aceasta este o potențială slăbiciune a sistemului, dar mai ales când ai un buget redus, posibilitatea unei flexibilități bugetare este deosebit de importantă și spun aceasta deoarece în calitatea mea de membru al Comisiei SURE, trebuie să vă spun că raportorii de acolo au prezentat trei propuneri privind reorganizarea celor șase titluri ale bugetului european două propuneri, politica agricolă comună va fi pusă la oaltă cu eh, energia și schimbările de climă. Deci ceea ce mă îngrijorează este următorul lucru. În prezent, pacul reprezintă 42% din buget. Categoric acest procent va fi pus sub semnul întrebării și probabil redus. De aceea ne trebuie obiective precise. Dacă vrem să prezentăm această politică o politică socială, una teritorială, una de mediu sau ca o politică agricolă, ne lipsește un obiectiv clar, ne lipsește o concentrare precisă. Punctele forte ale acestei politici Eh, țin de faptul că este o politică menită să asigure alimente. 500 de milioane de oameni beneficiază de pe urma ei, nu doar 5 milioane eh, dacă ar fi vorba strict de o politică agricolă. Este o politică alimentară. Prin urmare, aș cere o concentrare și o definire clară a obiectivelor acestei politici agricole comune. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Ashworth. O să încercăm cu toții din răsputeri să explicăm că această politică agricolă comună nu se adresează doar agricultorilor europeni, ci tuturor cetățenilor Europei, pentru că doar așa vom putea avea sprijinul întregului Parlament. Doamna Patrau Neveș. Mulțumesc foarte mult, Domnule președinte. Comunică sau. Voiam să vă spun că comunicarea comisiei este una cu care pot fi de acord pe ansamblu. Însă, există câteva puncte care mă preocupă. Dat fiindcă ne apropiem de perioada Crăciunului, dați-mi voie să folosesc o metaforă. Avem o cutie foarte drăguță în care putem să punem un cadou de Crăciun foarte drăguț, însă deocamdată tot ce avem este o cutie goală. Și nu știm ce o să punem în ea. Nu știm care va fi cadoul concret. Poate o să fie un cadou pe care o să-l primim puțin mai târziu. Bun, deci mă încântă această cutie frumoasă, dar în ceea ce privește cadoul pe care îl va conține, mă cam preocupă. Cum am spus, cutia e frumoasă, de exemplu, ne-am gândit să ne ocupăm de arhitectura PAC. Unii dintre noi au cerut să se elimine pilonii sau să se crească numărul de piloni la 3. Prin urmare, sunt mulțumită de faptul că Comisia nu s-a lăsat convinsă și a menținut doi piloni. Mă bucur de asemenea că atunci când s-a vorbit de bunuri publice și s-a vorbit foarte mult despre acest subiect, uh, am spus că e vorba de bunuri publice de primă și a doua generație și observ că în comunicare se spune foarte clar că obiectivul central al pacului este să se obține produse alimentare de calitate care să corespundă condițiilor. Sigur, se înțelege de la sine că asta este obiectivul, dar existau uh, dorințe, existau voci care doreau ca lucrurile să se schimbe, care doreau să ne facă să uităm esențialul activității agricole. Mă refer la ecologiștii care au făcut foarte mari presiuni și care au dorit ca pacul să se transforme din ce în ce mai mult într-o politică verde, ecologică. Am văzut uh, care au fost documentele interse schimbate între servicii și am văzut și versiunea finală a comunicării comisiei și am văzut că acolo s-a consolidat tot ceea ce ține de mediu. Foarte bine, dar să nu uităm de ce discutăm? Discutăm de o politică agricolă comună. Nu vorbim despre o politică de mediu mascată într un agricolă. Politica de mediu se discută altundeva. Noi vorbim de o politică agricolă. Vorbim despre consolidarea acestei ecologizări și atunci am o întrebare directă pentru comisie. Se vorbește mult despre schimbări climatice. Dacă această idee, dacă această temă uh, nu se dezvoltă suficient, uneori uh, există impresia că agricultura ar trebui să fie cea care luptă împotriva schimbărilor climatice. Și știm că în ultimii ani agricultura a conținut niște acțiuni care luptau împotriva schimbărilor climatice chiar mai mult decât alte sectoare. Dar nu ne putem aștepta ca agricultura să fie singurul sector care face asta. În ceea ce privește consolidarea eforturilor de ecologizare, să vă spun ce mă preocupă pe mine. Cum o să echilibrăm un PAC mai ecologic cu un buget care pare să nu crească deloc și cu nevoia de simplificare. Acestea sunt trei elemente strâns legate între ele și aș vrea să știu cum vom regla acest gen de probleme. O altă problemă, și nu o să mă întind prea mult, vreau doar să subliniez că există câteva elemente, după părerea mea, dat fiindcă reprezint uh, regiunea Azore, o regiune periferică din Portugalia. Deci vreau să subliniez faptul că este vorba de protecție pentru micile exploatații agricole, pentru micii agricultori. Dar care sunt criteriile pe baza cărora vom defini ce înseamnă o mică exploatație sau un mic agricultor? Suntem de acord să definim ce înseamnă o exploatație, dar ce înseamnă mic? Zone defavorizate, zone izolate? Majoritatea ajutoarelor se regăsesc în al doilea pilon, unde intervine cofinanțarea. Și Știm că statele membre se confruntă cu o criză bugetară gravă și asta înseamnă că zonele defavorizate se trezesc și mai defavorizate peste noapte. Nu o să vă mai răpesc din timp și o să închei spunând că esențial marele cadou care urmează să fie pus în acea cutie de cadou este o politică agricolă comună mai echilibrată, mai justă. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă un pac mai just? Vom vorbi despre uh, plăți pe hectar, de o distribuție pe hectar, la o primă privire ar părea să fie o politică mai justă, dar trebuie să existe și factori de corecție. Este vorba de lucruri în care um, schimbăm pe aici pe acolo, dar în esență nu se schimbă nimic, toată lumea și-a făcut uh, calcul și dacă vorbim despre factori de corecție, pentru ca cei care primesc plus uh, mult să continuă să primească mult și cei care primesc nimic sau deloc să rămână tot așa, atunci nimic nu se schimbă. Eu sper că Moș Crăciun ne va duce un cadou frumos. Mulțumesc! Până una alta, Moș Crăciun a adus tratatul de la Lisabona și responsabilitatea de a pune toate aceste lucruri în practică. Deci noi trebuie să facem aceste lucruri. Ines. Doamna McGuinness, încheiem. Thank you, Chairman. I hope... Mulțumesc, domnule președinte. Sper că nu-mi lăsați mie toată responsabilitatea în calitate de ultim vorbitor. Uh, Aș, aș dori să continui, practic, acum comentariile pe care le-am început în această dimineață. Aș sprijini foarte mult spusele colegului Ashworth în sensul punerii accentului pe producția de alimente. Consumatorilor nu le place când există o lipsă de alimente și prețurile cresc și nu cred că trebuie să ne cerem scuze pentru că avem o politică menită a asigura alimente de calitate consumatorilor europeni. Mă îngrijorează însă solicitarea adresată Comisiei de a oferi justificări Asta sugerează că nu avem o poziție puternică noi ca instituție și cred că ar trebui să avem una. Tocmai mă întorc de la ședința privind bugetul și mă ocup și de asta. Există și acolo îngrijorări. Deci, încercăm să ne ajustăm acțiunile unei sume fixe, pentru că n-ar trebui să facem acest lucru, dar se pare că tocmai despre asta discutăm în această după-amiază. Aș avea o serie de întrebări. Eu l-am, comisarul enunță trei alternative și un apare să fi fost aleasă. Dacă ar fi să fim sinceri, ne trebuie informații legătură cu toate cele trei alternative. Trebuie să vedem impactul clar al fiecăreia și să înțelegem ce alegeri avem la dispoziție și cum vor afecta acestea pe fermieri și industria uh, alimentară peste tot în Europa. Și aceste informații nu ne-au fost oferite. În materie de echitate, într-adevăr s-au pus o serie de întrebări importante. Orice cine are copii știe că lucrurile nu se împart tocmai echitabil într-o familie. Fiecare dintre copii crede că este nedreptățit, chiar dacă părinții încearcă să fie cât se poate de echitabil. Este un concept foarte, foarte dificil de legiferat, chiar dacă încercăm să facem acest lucru. De asemenea, plățile pe suprafață acestea se adaugă costurilor de producție sau se bazează pe costurile de producție pentru că așa e mai simplu. Dar haideți să vedem care ar fi implicațiile unui sistem bazat plăți pe suprafață. Impunerea unor limite? Plafonarea? Probabil asta răspunde îngrijorilor unora care se gândesc că fermele mari primesc prea mult, însă probabil aceste ferme mari merită să primească mulți bani pentru că într-adevăr produc multe alimente. Deci e foarte, foarte greu să legiferăm și din acest punct de vedere și prin urmare va trebui să discutăm mai în profunzime decât o facem în prezent. Trebuie să vedem ce impact va avea acest lucru asupra producției de alimente. Fermierii, agricultorii activi Cred că aceștia trebuie să beneficieze de asistență. În anumite state membre este clar și, într-adevăr, uh, agricultorii activi primesc aceste plăți. Ar trebui să vedem de la un stat membru la altul care sunt probleme. De ce banii nu ajung la uh, agricultori, ci la cei care au terenuri de golf și așa mai departe. Trebuie să vedem cum stă situația. De asemenea, un alt aspect pe, pe care l-am discutată. Un, un agricultor activ este un agricultor care nu face altceva decât agricultură sau și cineva care, de exemplu, predă, un profesor, poate să fie un fermier activ. Trebuie să vedem cum stă situația, însă trebuie să discutăm deschis despre toate aceste probleme pentru a lua deciziile juste. De asemenea, mi se pare că acele comentarii pe care le-am făcut privind ecologizarea primului pilon rămân valabile Mă îngrijorează reglementarea excesivă a acestui sector. Mă îngrijorează că punem accentul prea mult pe plățile directe și nu acordăm suficient atenție piețelor și cred că dacă nu ne uităm la piețele propriu-zise și la modul de a asigura profituri mai bune pentru fermieri, atunci nu facem decât să privim, să avem o percepție fragmentară Haideți să vedem ce putem face în, în sensul regularizării piețelor, pentru că asta ne-ar putea as, uh, ajuta și la a rezolva problema siguranței alimentare. Nu sunt sigură că am ajuns să discutăm lucrurile mai în profunzime decât o făceam în trecut și mă tem că până nu vedem propunerea legislativă înaintată, concret înaintată de comisie, cred că până atunci nu vom putea trece la discutarea în detaliu a situației. Raportul, sigur, a identificat o serie de elemente, însă nu mă mulțumește deocamdată direcția generală a acestor reforme din motivele pe care le-am menționat deja. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ringrazio. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Domnule director Tasos, am avut 18 intervenții, 18 puncte de vedere diferite, care însă toate menționează o politică agricolă comună puternică, robustă, care să răspundă așteptărilor cetățenilor și agricultorilor. Îi dăm deci cuvântul domnului Tasos, reprezentant al Direcției Generale Agricultură de la Comisie. Ai cuvântul. You're very valuable. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru comentariile extrem de interesante și pentru munca depusă. Trebuie să vă spun că aceste 74 de întrebări epuizează toată gama de întrebări pe care le-am putea concepe și sper să, ca intervenția mea să nu dea naștere altor întrebări suplimentare. Aș avea și eu câteva comentarii cu caracter general în încercarea de a clarifica anumite aspecte ale comunicării Eh, fără să mă refer la propunerea concretă pe care o vom face, pentru că aceasta o vom face mai târziu, însă în ceea ce privește situația actuală. S-a spus aici că e un fel de listă de dorințe această comunicare. Probabil trebuie să explicăm mai clar la ce se referă această comunicare. Este un răspuns la dezbaterea publică uh, care a avut loc la inițiativa comisarului nostru, în dorința de a vedea ce consideră, cum vede publicul larg viitorul acestui, acestei PAC. S-au pus o serie de întrebări în această dezbatere publică, însă în prezent știm mai multe despre orientările generale și știm unde avem răspunsuri și unde încă aceste răspunsuri urmează să fie găsite. Să vă dau un exemplu. Cele trei opțiuni. Noi preferăm una dintre cele trei, evident, însă toate cele trei alternative sunt reale și au fost reflectate ca atare în dezbaterea publică. Prima se referă la impactul potențial al redistribuirii sprijinului și ia în considerare faptul că acesta va avea un impact semnificativ, mai ales în anumite state membre, anumite sectoare și anumite regiuni, și consideră că acestea sunt suficient de importante pentru ca să ne oprim la acel nivel. Este o opțiune reflectată clar în dezbatere. La fel și opțiunea numărul 3, care încă o dată reflectă idei provenite nu numai de la anumite state membre, ci și de la anumite grupuri care se ocupă de aceste probleme. Există, e nevoie de un, avem un un studiu de impact pentru toate cele trei opțiuni cu comparații între ele, ce se întâmplă dacă nu schimbăm nimic și ce se întâmplă dacă schimbăm absolut totul. Studiul de impact privind viitoarea politică agricolă comună a, a demarat în luna mai cu 20 de directorate generale implicate. Am avut deja șapte întâlniri discut în cadrul general și acum analizăm alternativele pe care le avem la dispoziție. În noiembrie am lansat un document consultativ privind studiul de impact cu mai multe întrebări concrete și cu definiții clare, să vedem unde, în ce direcție ne îndreptăm și am invitat publicul să ne răspundă până pe 25 ianuarie, tocmai pentru a putea incorpora aceste intervenții în materialele noastre. În ceea ce privește întrebările dumneavoastră, majoritatea dintre ele se referă la interrelația dintre primul pilon și al doilea, plățile directe. Trebuie să clarificăm ceva încă de la bun început și pornind chiar de la titlul comunicării. Acesta vorbește despre alimente, mediu și teritorii. Toate cele trei sunt elemente integrante ale pacului. Însă nicăieri nu spunem că această politică agricolă comună nu se referă la producția de alimente. Însă aceasta nu se referă numai la producția de alimente sau la producția de, de obținere de produse agricole. Presupune și o prestare de servicii, servicii agro, de agromediu. Și acest lucru devine, această componentă devine tot mai importantă în contextul actual. Am încercat să clarificăm relația dintre cei doi piloni, pentru că nu dorim să deplasăm măsurile de agromediu din al doilea pilon în primul pilon. Nu la asta ne-am referit. Va exista întotdeauna nevoia de măsuri bine țintite, menite să îmbunătățească dimensiunea de mediu în agricultură. Uneori acestea sunt specifice anumite regiuni sau zone și doar statele membre însăși, însă le pot defini, aceste priorități. Ce propunem noi în primul pilon este o serie de măsuri simple, deja disponibile și multe dintre ele deja incluse printre condițiile uh, uh, din statele membre, pentru că vrem să îmbunătățim oferta de alimente, de, de bunuri din plăți directe. Fie că este vorba de, de, de agricultură ecologică, de rotația culturilor și așa mai departe. Un, multe dintre acestea se folosesc deja și aici avem un element de critică care ne vine din două direcții. Pe de o parte, ni se spune că vrem să facem lucrurile mai complicate, nu dorim să facem acest lucru. Pe de altă parte, ni se spune că vrem să-i recompensăm pe fermieri pentru ceea ce ei fac deja. În realitate, adevărul se află undeva la mijloc. Ce vom încerca noi să facem va fi să identificăm tipul concret de măsuri, condiții, zone în care acestea trebuie puse în aplicare, fără a scăpa din vedere, în mod evident, că nu trebuie să complicăm o situație deja destul de complicată, dar în același timp fără a uita că obiectivul general al plăților directe nu este acela de a asigura un venit decent, ci și de a spori binele public, de a oferi un bun public unde este necesar. Există anumite regiuni cu caracteristici speciale, constrângeri naturale, le puteți spune cum doriți. Și noi dăm statelor membre posibilitatea să includă acest element în momentul în care își redimensionează alocarea de sprijinului în cadrul acelui stat. Sprijinul pentru micii fermieri, fermierii activi și limitele care s-ar putea impune sunt într-adevăr probleme cu care ne confruntăm. Problema agricultorilor activi a ajuns la o nouă dimensiune în prezent. Nu e vorba de asigura sprijin pentru produc, producerea de alimente, ci și pentru alte servicii. Unde tragem linia de demarcație și trebuie să găsim un răspuns concret. Uh, probabil, dintre răspunsuri, nu toate vor fi relevante, nu vor spune exact ce facem cu acești fermieri și cum defalcăm plățile. Nu? Un bebeluș, evident, nu e un, un agricultor activ. Uh, vom putea găsi o soluție la aceasta probabil cu ușurință, dar alte probleme sunt mai greu de rezolvat. Definiția comună nu a unui mic fermier sau unui agricultor activ în funcție de importanța economică, zona cultivată, cum definim acest lucru? Trebuie să găsim un echilibru între nevoia de a oferi sprijin adițional micilor fermieri însă în același timp să facem acest lucru fără a crea probleme de ajustare structurală sau ecoagricultură. Cam întrebările s-au concentrat aproximativ asupra acestui, acestei componente și sublinează practic noua priori, noile priorități ale politicii agricole comune, dar și complexitatea situației care ne așteaptă. O altă problemă, altă, altă întrebare s-au referit la volatilitatea prețurilor și gestionarea piețelor. Gestionarea unei piețe e un termen general care trebuie să fie văzut în funcție de situația specifică pe care o discutăm. În agricultură, prețurile de vânzare ale, la, la bunurile agricole sunt destul de ridicate dacă ne uităm la antecedente și vor rămâne ridicate. Prin urmare, toate componentele tradiționale de intervenție pe piață pot juca un rol, dar doar ca un fel de plasă de siguranță și vom vedea uh, am văzut cât de valoroase au fost în, când am avut acea criză a sectorului lactatelor. Deci noi vrem să recurgem totdeauna la ele pentru că uh, acestea nu totdeauna dau semnalul uh, pe care îl așteaptă producătorii. Nu, ce putem face este să ne concentrăm pe noile elemente care caracterizează această piață, volatilitatea prețurilor și a veniturilor legate de costurile mai mari de intrare. Asta ridică o serie de întrebări spinoase pe care le știm cu toții și necesită între răspunsuri diferite și probabil o combinație de răspunsuri o să revenim asupra acestora, pentru că nu fiecare sector și nu fiecare stat membru poate să producă același răspuns la aceste întrebări. Și cu aceasta, domnule președinte, aș dori să mă opresc, însă vreau să vă promit că în momentul în care noi pregătim acest studiu de impact, pe care va trebui să-l facem public înainte de propunerea legislativă, vom include acolo orice informații suplimentare pertinente legate de analizele pe care le facem și de asemenea legate de întrebările pe care le-ați pus dumneavoastră și de asemenea vă rămânem la dispoziție și vă răspundem la orice întrebare ați putea să aveți. Vă mulțumesc! Grazie al direttore Tassos, credo. Mulțumim domnului Tassos Într-adevăr, cred că trebuie să încercăm să lucrăm împreună. Grupul de lucru care a fost înființat trebuie să lucreze cu raportorul Albertez și cu toți raportorii din umbră, care deci vor lucra în strânsă legătură cu Comisia. Vom încerca să avansăm cât mai repede posibil pentru a reuși ca propunerea legislativă a Comisiei să includă în cea mai mare parte concluziile la care vom ajunge noi, pe care le vom vota noi în comisia noastră. Am terminat discuțiile. I-am dat cuvântul lui Tasos pentru concluziile finale și acum, dacă ar fi fost aici Albert, probabil că ar fi tras niște concluzii, niște rămași finale. Din păcate, a trebuit să părăsească întâlnirea mai repede, așa că aș propune să încheiem aici în discuția referitoare la viitorul PAC după 2013, facem câteva minute de pauză și de îndată ce ni se alătură George Lyon cu experții Serviciului Juridic al Parlamentului și al Comisiei, ni se alătură, vom relua cu următorul punct de pe ordinea de zi și anume propunerea privind uh, modifica, organismele modificate genetic.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 Jean-Jean Sagrote. Jean-Jean Sagrote. Jean-François Maquignon.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 Iniziamo. Prendete posto. Vă rog, luați loc. 20 Sabali. Uh, Possiamo iniziare? Putem începe? Propun să începem. Ultimo punto all'ordine del giorno. Ultimul punct de pe ordinea de zi astăzi, punctul 10, modificarea directivei Vă rog să luați loc, spune domnul președinte. Modificarea directivei 2001 posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor. După primul schimb de vedere pe acest subiect foarte sensibil pe care l-am avut la finele lunii octombrie, au reieșit o serie de sau au apărut o serie de elemente noi reacții negative din partea ministrilor pentru agricultură și mediu, serviciul juridic al Consiliului a formulat niște critici foarte dure împotriva propunerii Comisiei. Alături de noi avem astăzi doi reprezentanți ai serviciului juridic al Parlamentului nostru, doamna Maria Gomez Leal și doamna Johanna Anastopopoulos, care vor prezenta o analiză făcută de juriștii noștri după care o să formulez și eu o serie de întrebări la solicitarea domnului Lyon, care n-a putut să ni se alăture, pentru a vedea care sunt răspunsurile la întrebările pregătite de raportorul nostru. Prin urmare, dăm cuvântul de îndată al Serviciului Juridic al Parlamentului și vă rog să fiți cât mai scurte în intervenție. Mulțumesc. Doamna Maria Gomez Leal. Oui, merci, monsieur le président. En fait, vous savez, je crois Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ați primit copii ale documentelor noastre, așa că voi avea o intervenție scusă, scurtă, nu o să intru în toate detaliile pe care le-ați primit în scris. În solicitarea venită din partea Comisiei de Mediu erau menționate preocupări cu privire la temeiul juridic al acestei propuneri. Această propunere, cum știți, modifică Directiva 2001-18 în ceea ce privește atitudinea față de OMG-uri și prevede un sistem armonizat în ceea ce privește riscurile pentru sănătate și mediu și o procedură armonizată pentru autorizarea OMG-urilor, astfel încât statele membre să nu poată interzice pe teritoriul lor OMG-urilor de, OMG-urile decât pe baza unor proceduri armonizate. În acest caz este vorba despre organisme modificate genetic care trebuie să răspundă unor condiții armonizate și astfel li se permite să circule pe piața internă. Avem articolul 114 din Tratatul de la Lisabona, care este temeiul juridic pentru această situație. Temeiul juridic, după cum știți, trebuie să se conformeze obiectivului și conținutului textului în cauză. De aceea vă spun că temeiul juridic corespunde conținutului obiectiv al directivei. Comisia propune acum ca această directivă să fie modificată, adăugând un nou articol care intră în cadrul existent cadrul de reglementare actual. Considerăm că această propunere de modificare se integrează în cadrul global și obiectivele rămân acelea și nu modifică în mod semnificativ cadrul global. Din punct de vedere juridic, posibil să se facă acest lucru în temeiul juridic existent. Acestea fiind spuse, în avizul nostru am explicat puțin ce înseamnă această nouă propunere, acest nou articol care se propune din partea Comisiei. În acest articol se spune că statele membre pot adopta măsuri restrictive în ceea ce privește ong urile deja autorizate pe baza procedurii armonizate, atâta vreme cât există motive altele decât îngrijorările privind starea de sănătate în conformitate cu tratatul. În avizul nostru am explicat că expresia în conformitate cu tratatele înseamnă în conformitate cu tratatele, conform interpretării din jurisprudență. Adică, acest articol propus spre adăugire despre comisie care se referă la măsuri restrictive trebuie să fie interpretat întotdeauna în mod restrictiv. Statele membre nu pot interpreta în mod larg Motivele care pot fi invocate de statele membre trebuie să se refere la aspecte de interes general, nu de interes pur economic și jurisprudența restrictivă în acest sens spune că de câte ori un stat membru invocă un motiv de interes general pentru a stabili restricții pe piața internă, Curtea de Justiție analizează lucrurile în detaliu pentru a vedea dacă sunt motive întemeiate sau nu măsura, pentru a fi valabilă, trebuie să fie și proporțională. Adică măsura restrictivă nu trebuie să depășească limita necesară pentru a proteja interesul în cauză, ceea ce implică, în mod evident, o evaluare pentru a vedea dacă nu există o măsură mai puțin restrictivă prin care să se poată proteja acel interes. Atunci când statele membre, prin urmare, vor recurge la acest articol, trebuie să ia în considerare toate aceste condiții care se găsesc în jurisprudența interpretativă a tratatelor. În concluzie, domnule președinte, nu există un viciu de legalitate în ceea ce privește temeiul juridic. Singurul aspect, dar e mai degrabă o chestiune de ordin tehnic și politic, este să vedem care este utilitatea practică a acestei dispoziții, având în vedere toate limitele și condițiile impuse în tratate și în uh, modul în care tratatele sunt interpretate în jurisprudență. Eu cred că serviciile de resort ale Comisiei sunt cele mai în măsură să răspundă la întrebarea cum cred ele că va funcționa acest articol. Mai există și o altă întrebare referitoare la recomandarea existenței compatibilităților cu măsurile din GATT și OMC. Nu știu dacă vreți să intrăm în detalii, colega mea poate face acest lucru dacă doriți și vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări. No, eu direi se, se, se... După părerea mea, dacă serviciul juridic este de acord, având în vedere că există solicitări de intervenții care, fără îndoială, vă, vi se vor adresa dumneavoastră, eu aș zice să ascultăm întrebările și apoi, în răspuns, puteți să ne clarificați aceste chestiuni. Și, evident, după aceste întrebări, deschidem și discuțiile. Prima întrebare, deci. Puteți să-mi răspundeți, fie dumneavoastră, fie reprezentantul Comisiei de la Direcția Sănătate. În primul rând, este necesară o astfel de propunere, având în vedere recomandările Comisiei privind coexistența, care garantează posibilități pentru statele membre de a limita cultivarea de OMG-uri în anumite zone prin intermediul unui regim de flexibilitate în adoptarea măsurilor de coexistență. Având în vedere repetata intenția Comisiei de a revizui uh, directiva privind OMG-urile din 2012, n-ar fi mai ușor întrebare pusă de domnul raportor, să modificăm articolul 27 litera A pentru ca legea privind coexistența să fie obligatorie pentru statele membre, dar să și dea dovadă de o mai mare flexibilitate. În al doilea rând, având în vedere că o serie de guverne care formează o minoritate de blocaj în interiorul Consiliului sunt hotărâte să respingă o astfel de propunere, mai merită să continuăm activitatea pe acest subiect sau pierdem pur și simplu timpul? Asta întreabă raportorul încă o dată. A treia întrebare. Cum poate Parlamentul European să modifice o propunere având în vedere că avizul serviciului juridic al Consiliului Parlamentului și Comisiei cu privire la temeiul juridic al articolului 114 din tratat par să fie contradictorii pe fond. O a patra întrebare. Din ce motiv Comisia nu este de acord cu Consiliul nu împarte cu Consiliul lucrările desfășurate în cadrul grupului de lucru privind OMG-urile. În ceea ce privește modul în care statele membre pot limita cultivarea de OMG-uri, Parlamentul, în calitate de colegislator, trebuie să participe la aceste lucrări pentru a lua o uh, hotărâre în cunoștință de cauză. E clar că marja de manevră pentru statele membre în ceea ce privește adoptarea de măsuri restrictive pentru cultivarea de OMG-uri, um, deci această marjă e destul de mică. Nu sunt clare motivele pentru astfel de măsuri restrictive. O altă întrebare. Este nevoie uh, de o mai mare claritate în ceea ce privește conflictul în cadrul OMC-ului cu privire la măsurile adoptate de statele membre după astfel de propunere. Cum putem să obținem aceste clarificări? Comisia furnizează statelor membre orientări pe fond, așa cum a solicitat statele membre la ultima întâlnire a Consiliului. Și având în vedere avizul legal publicat de curând și preocupările manifestate la nivelul OMC, ar fi dificil pentru un stat membru să adopte măsuri restrictive în ceea ce privește utilizarea de semințe modificate genetic fără să se refere la preocupări de ordin științific. Când un stat membru, altă întrebare, trebuie să răspundă la o contestare care vine din partea OMC-ului față de măsurile luate la nivel național, în ce măsură și cu ce condiții este responsabilă Comisia pentru a apăra acel caz, în acel caz, un stat membru în numele Uniunii. Și ultimă întrebare. Comisia a răspuns la avizul juridic al Consiliului și aș vrea să știu dacă urmărește să facă același lucru și cu privire la avizul Serviciului Juridic al Parlamentului. Cred că această ultimă întrebare își poate găsi răspunsul chiar astăzi aici. Astea sunt deci întrebările care ne-au fost transmise de George Lyon și pe care și cărora eu le-am dat citire. Și acum, evident, dăm cuvântul reprezentantei comisiei. Putem începe, deci, și să ascultăm comisia și apoi, sigur, serviciul juridic al Parlamentului. Vă rog. Chilei. Monsieur Poudeli, allez la parole. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, aș vrea să încep prin a ne manifesta mulțumirea cu privire la cele spuse de serviciul juridic. Cred că toată lumea știe că am citit avizul serviciului juridic al Consiliului cu mare temere și că așteptam destul de neliniștit să vedem care va fi avizul Parlamentului. Însă, când am citit acest document, dat fiind că, în mare, dacă doriți, Serviciul Juridic al Parlamentului a confirmat avizul Serviciului Juridic al Comisiei, am fost mai mult decât mulțumiți. Ca să răspund ultimei întrebări formulate de domnul Lyon, nu era prevăzut un răspuns oficial acum aici, nu știu dacă răspunsul meu vă va mulțumi, dar fără îndoială putem să vă confirmăm că avizul pe care uh, serviciul juridic al Parlamentului l-a formulat și pe care tocmai l-am citit, uh, este unul care ne mulțumește. Am luat notă și nu intenționăm să dăm alt răspuns decât dacă nu primim o solicitare de răspuns scrisă din partea dumneavoastră, dar putem să vă garantăm acum că avizul serviciului juridic al Parlamentului este unul mulțumitor din punctul nostru de vedere. În ceea ce privește celelalte întrebări. Prima dacă e necesară această propunere. Răspunsul nostru este da. Da, pentru a clarifica situația juridică, pentru că, așa cum știți, în vechiul sistem sau în sistemul actual, să spunem, șase state membre au apelat la clauze de salvgardare care contraziceau legislația comunitară. Am încercat la nivelul Consiliului să contestăm aceste clauze de salvgardare, Consiliul a respins de fiecare dată propunerile noastre legislative de contestare și uh, ne-am regăsit într-un fel de vid juridic unde Comisia nu voia să meargă în instanță pentru a condamna statele membre și președintele Barroso dorea să clarifice situația, propunând acest pachet de măsuri pe 13 iulie, printre care se numără și această faimoasă libertate uh, la nivelul statelor membre care pot hotărâ dacă pe teritoriul lor se continuă organisme modificate genetic sau nu. Pentru a permite ca statele membre să hotărască individual dacă autorizează sau interzic cultura de OMG-uri, avem nevoie de uh, Uh, certitudini și de aceea am formulat această propunere de modificare a articolului 26b, care dă posibilitatea statelor membre să hotărască ele însele pe această chestiune. Cea de-a doua întrebare a domnului Lyon, minoritatea blocantă din Consiliu, după cum a spus chiar domnia sa, are oare rost să ne pierdem timpul? Să vă pierdeți timpul? Uh, nu eu trebuie să răspund la această întrebare. E adevărat că deocamdată în Consiliu au avut loc uh, discuții în Consiliul Agri și Envi și pozițiile n-au fost întotdeauna identice, mai ales în Consiliul pentru Mediu. E adevărat că există o mică minoritate de state membre care se opun foarte ferm și tranșant. Apoi mai exista o serie de state membre care să spun sunt relativ pentru și restul statelor membre așteptau vizul serviciului juridic al Consiliului care este mai degrabă negativ față de propunerea Consiliului în ceea ce privește temeiul juridic, deci nu pentru toată propunerea. Și ei, la rândul lor, așteptau poziția Parlamentului. Statele membre au cele trei avize juridice acum, Comisia, Consiliu și Parlament, și e rândul lor să iau hotărâre dar uh, ne permitem să avem o atitudine destul de optimistă. Nu credem că vorbim despre pierdere de timp dacă avem astfel de discuții, mai ales, domnule președinte, în cadrul comisiei dumneavoastră sau comisiei ENVI și, de altfel, la nivelul întregului Parlament. Comisarul Dali dorește să există o adevărată discuție de fond pe această propunere, știind că această propunere oricum acoperă doar cultivarea și cum foarte logic a spus serviciul juridic, mai târziu, începând cu 2012, vom discuta despre revizuirea completă a legislației privind OMG-urile și astăzi nu avem o astfel de dezbatere privind o revizuire completă, ci ne axăm mai degrabă pe cultivare, pe culturi care sunt sau nu autorizate de fiecare stat membru în parte. Cea de-a treia întrebare. Cum poate acționa Parlamentul având în vedere că aceste trei avize ale serviciilor juridice sunt contradictorii. Din nou, nu îmi revine mie sarcina de a răspunde la această întrebare. Cea de-a patra întrebare, de ce nu împărtășește Comisia Motivele care pot fi invocate de statele membre pentru a justifica interzicerea acestor um, culturi, de ce nu le împărtășește cu Parlamentul, noi, Comisia este gata să fie de acord cu toată lumea pe acest subiect. După cum știți, Serviciul dumneavoastră juridic își bazează justificarea pe uh, considerente ce țin de moralitate publică și noi considerăm că statele membre își pot baza hotărârea de a interzice culturile pe o serie de alți factori, de exemplu, conservarea tradițiilor sociale și culturale, posibilitatea de a efectua controle, nevoia de a asigura un echilibru între, pentru condițiile agricole și de a permite uh, existența unor culturi convenționale, organice și modificate genetic, dacă un stat membru alege să nu autorizeze culturile modificate genetic pentru a favoriza culturile organice sau biologice, toate acestea sunt aspecte care trebuie analizate. Fără îndoială, vor, se vor regăsi în jurisprudența curții pe viitor. Și nu putem garanta uh, statelor membre că pot folosi o justificare sau alta și nu o să fie atacate niciodată. Noi, serviciul tehnic sau juridic al Comisiei, nu avem cum să garantăm statelor membre că dacă invocă un motiv sau altul, pe lângă moralitatea publică, nu vor putea fi atacate, nici în, într-o instanță națională, nici în fața Curții Europene. Cred că orice jurist înțelege acest lucru și suntem gata să împărtășim cu dumneavoastră toate principiile pe care le avem în acest domeniu. În ceea ce privește conflictul cu Organizația Mondială a Comerțului, OMC, considerăm că propunerea noastră și hotărârile care vor fi ulterior luate de statele membre sunt compatibile cu normele OMC. Evident, nici acolo nu poate garanta nimeni și cu atât mai puțin noi că statele membre OMC, adică state terțe din afara Uniunii, nu vor alege să atace un stat sau altul al Uniunii care va adopta anumite măsuri. Până acum, cele șase state membre care au, luat, au apelat la măsuri de salvgardare pentru a interzice cultura de porumb modificat genetic nu au fost atacate în OMC de către un stat terț, membru al Organizației Mondiale a Comerțului. Prin urmare, considerăm că aceste justificări trebuie să fie bine întemeiate, dar în același timp sunt compatibile cu regulile OMC și răspunsul la a șasea întrebare ar fi acesta. Dacă un stat membru UE este atacat la OMC de un stat terț pentru discriminare și așa mai departe, noi vom ajuta acest stat membru UE să se apere. Deci îl vom ajuta, ne luăm acest angajament comisarul Dali și-a luat public de, astfel, de altfel un angajament în acest sens și vom încerca să ajutăm acest stat membru să se apere ferm împotriva atacurilor provenind din partea unui stat terț. Asta ar fi, domnule președinte, pe scurt, um, răspunsurile la cele șapte întrebări ale domnului Lyon. Ne pare rău că este absent astăzi. Înțelegem că nu a putut veni, dar ar fi fost interesant să-l avem alături de noi. Foarte bine, spune domnul președinte, mulțumim reprezentantului comisiei pentru răspunsul la întrebări și acum spun să începem discuțiile. Serviciul juridic poate dorește să intervină sau poate să facă acest lucru de câte ori dorește. Începem prin a da cuvântul lui Stefan Lefol. Aussi, je regrette que Lyon soit coincé par... Euh, Îmi pare rău și mie că domnul Lyon este blocat de zăpadă și uh, vreau să uh, uh, manifest aprecierea față de activitatea sa. Rămâne însă o problemă de discutat. Înțeleg care este dezbaterea juridică de nivel înalt. Am înțeles că există referințe juridice foarte subtile care sunt uh, la înălțimea care sunt la înălțimea situației politice. Această chestiune a OMG-urilor nu ține doar de norme, de reguli. E o chestiune până la urmă de fond ține de concepții de bază din agricultură și de modul de abordare a ceea ce numim progresul științific. Iată ce cred eu. Rămâne să vedem de ce poate un stat alege să interzică utilizarea de semințe modificate genetic. Se precizează asta. Nu vorbim uh, global aici de produse, de culturi modificate genetic, ci doar de semințe. Pe baza legislației actuale, această autorizare sau neautorizare, nu ne referim aici la chestiuni, ă, nu poate să se bazeze pe chestiuni de mediu, ci trebuie să se justifice pe baza altor criterii socioeconomice care pot să fie și alegeri strategice, de exemplu pentru a favoriza agricultura biologică. Dar cele spuse de dumneavoastră, unde și-au justificarea și de ce nu putem explicita acest lucru în mod pozitiv? Ați dat un răspuns destul de corect, aș zice. Dacă un stat vrea să facă o alegere care constă în a proteja sau a asigura dezvoltarea agriculturii biologice sau organice, poate refuza OMG-urile. Și de ce să nu spun acest lucru? Cât ce îl împiedică dacă spuneți că se subînțelege? Eu aș zice, din punctul meu de vedere, că ar fi un progres să poată spune așa ceva. Până la urmă, în această discuție, după părerea mea, nu e vorba de a refuza OMG-urile, ci este vorba de a organiza ceea ce numim o coexistență. Fiindcă, spre deosebire de alte state sau alte continente, Europa face niște alegeri agricole care uh, duc la o agricultură de calitate, ce ar fi Uh, asupra căreia aceste produse modificate genetic ar avea un impact negativ. Deci asta trebuie să protejăm. Și nu putem avea o legislație dacă nu permitem să se protejeze ce nu e OMG. Deci, încă o dată, reformulez întrebarea. De ce nu putem fi expliciți și spunem că lucrurile trebuie păstrate implicite. Eu zic că dacă cineva dorește să dezvolte agricultura biologică sau să aibă o politică socială și economică de o anumită uh, orientare, trebuie să poată în mod explicit să nu autorizeze OMG-urile. După părerea mea, acest lucru ar trebui să fie posibil. Mulțumesc, Stefan. Are cuvântul domnul Agnew. Yes, thanks very much. Um, this is a Mulțumesc! Ne aflăm într-o situație extraordinară în care avem o, un conflict între rațiune și emoție. Am o întrebare pentru doamna jurist. De ce, dintr-o dată, apare OMC-ul în această dezbatere? Numai pentru că discutăm despre statele membre, ar trebui, de fapt, uh, să discutăm deja despre OMC pentru că unele state membre restricționează OMG-urile. Deci nu înțeleg de ce această diferență, de ce, de ce doar acum aducem în această dezbatere OMC-ul, numai pentru că facem o referire la decizia luată de anumite state membre. În ceea ce, a privit, în, ce, în, ceea ce, în ceea ce privește cele spuse de comisie, uh, Uh, cu privire la OMG-uri, uh, practicile diferite, um, problemele cu producția organică. E foarte neclară toată această situație și cred că dezbaterea va dura foarte mult timp. Pe de altă parte, avem organizația Greenpeace, care spunea întotdeauna cât de groaznice sunt OMG-urile. Acum ei sunt divizați. Există un, uh, o emisiune uh, la televiziunea britanică în care un, unul dintre principalii activiști de la Greenpeace spune noi de fapt ne-am înșelat în privința OMG-urilor. Deci văd că dacă și opoziția uh, în, la față de OMG-uri de fapt se destramă, mă întreb oare cât, mai va, cât va mai dura acest proces. Cât timp se pot face astfel de verificări dacă, de fapt, până la urmă, publicul nu se mai opune OMG-urilor. Uh, Uh, vreau să întreb, uh, să pun o întrebare referitoare la calitate. Dacă avem un cartof organic care este distrus de o boală sau un cartof uh, modificat genetic care este protejat de această boală și care poate fi mâncat. Există cartofi biologici, ca să vă răspund, care sunt um, necomestibili, care nu, pot, care nu sunt mâncați și sunt comestibili. Deci trebuie să vă revizuiți baza de la care porniți. Are cuvântul în continuare doamna McGuinness. Thank you, Chair. Um, I would like... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încerc să mediez între ultimii doi verbier, uh, vorbitori. Um, agricultura convențională este cea care predomină și mă îngrijorează această dezbatere care spune uh, că un tip de agricultură este mai bun decât celălalt. Calitatea este un termen obiectiv și venind dintr-o țară în care în 1845, când culturile de cartofi au fost devastate, mulți oameni au murit de foame, eu mă gândesc că dacă am avea un cartof modificat genetic, care să nu mai trebuiască să fie tratat împotriva manei, poate că ar fi bine să-l creștem. Deci, această discuție este una politizată și este una emoțională, iar realitatea practică este că, de fapt, Uniunea Europeană importă soia modificată genetic sursă de proteine pe care o utilizăm în furaje, ceea ce am făcut de foarte mulți ani. Deci aceste comentarii emoționale ar trebui, eu cred, să, ne, să nu apară în discuție. Poate că e un pic târziu seara, dar nu înțeleg foarte bine argumentele juridice. Uh, Mă întreb dacă nu cumva discutăm lucrurile prematur, dat fiindcă și Consiliul este preocupat de direcția în care merge această propunere. Cu toate că înțeleg foarte bine de ce Comisia a venit cu această propunere. Pentru că există o problemă în anumite state membre care nu doresc să cultive OMG-uri. Pentru alte state membre problema încă nu se pune. Cred că regulile privind coexistența uh, ne permit diverse tipuri de agricultură, coexistența acestora, be, asigurând beneficii consumatorilor, agricultorilor de asemenea. Pentru că, în primul rând, se vor cunoaște mai bine lucrurile și apoi se vor accepta mai mult organismele modificate genetic. Și cred că putem să um, trecem peste obstacolele juridice. Avem deocamdată o problemă pe piața internă. Dacă permitem statelor membre să facă alegerea, atunci nu creăm practic niște fragmentări, nu creăm o distorsiune pe piața noastră internă. Eu înțeleg ideea unei mai mari flexibilități pentru statele membre. Trebuie să ținem minte acest lucru când avem o politică agricolă comună. Încheie aici, domnule președinte. Ich habe nur eine kleine Anmerkung. Brita Reimers. O singură observație. Atunci când aud că există justificare socioculturală pentru uh, motivații juridice, e bine, când aud așa ceva eu mă îngrijorez, pentru că uh, asta înseamnă că trebuie să modificăm tot timpul cadrul juridic după uh, dispozițiile societății, dar uh, opiniile oamenilor se schimbă foarte des. Uh, și chiar și Biserica Catolică a spus că OMG-urile nu mai trebuie văzute negativ, ci pozitiv. Um, eu cred că uh, totuși nu e bine să uh, ne orientăm astfel avizele juridice. Trebuie să fie orientate științific. Mulțumesc și pentru că nu sunt alte cereri de a lua cuvântul, dau uh, din nou cuvântul Comisiei pentru a răspunde la problemele ridicate. domnule președinte. Au fost puse întrebări, câteva și foarte multe comentarii. În ceea ce privește întrebările domnului Foll. președintele Barroso, în programul pe care l-a prezentat în septembrie 2009, odată cu realegerea sa, să spunem, a vorbit foarte clar de această libertate a culturilor. Această libertate a culturilor este, există la nivelul statelor membre care nu vor să cultive și nu viceversa. Deci nu cei care nu vor să cultive trebuie să facă o solicitare expresă. După evaluarea de către EFSA, Agenția Științifică, în ceea ce privește organismele modificate genetic, s-a demonstrat că acestea nu au riscuri pentru sănătatea animalelor și a omului sau riscuri pentru mediu Știința ne spune, deci, că organismele modificate genetic sunt sigure, nu prezintă pericole. Și strategia politică a fost să se spună că cei care nu doresc să cultive OMG-uri trebuie să iau o hotărâre în temei juridic pe plan național sau regional, fiindcă și o regiune are dreptul, o regiune unui stat membru are dreptul să facă această hotărâre și interdicția să acopere doar o regiune, nu teritoriul întregului stat. Prin urmare, deci această orientare strategică a fost adoptată pentru a demonstra că știința este cea care are primul cuvânt. Adică, știința trebuie să spune că modifi- organismele modificate genetic sunt sigure. Dacă știința ar fi spus prezintă riscuri pentru animale, plante, oameni, mediu, atunci, evident, organismul respectiv nu va fi autorizat. În ceea ce privește semințele, nu este vorba de interdicția, interzicerea liberei circulației a semințelor, ci interdicția de a planta semințe. Semințele modificate genetic vor putea să circule chiar și pe teritoriul unei regiuni sau unui stat membru care interzic plantarea acestora. Prin urmare, așa se explică noua strategie. și statele membre trebuie să justifice interzicerea plantării, dacă aleg acest lucru. Ne-ați întrebat de ce nu fac acest lucru explicit? Am a fost un al doilea document care însoțește propunerea din 13 iulie în care se vorbea de coexistență. Și acolo am modificat termenii din primul document privind coexistența, care erau destul de limitați, dat fiindcă distanțele între plantare între culturi modificate genetic, culturi convenționale și organice erau menționate clar acolo. Deci, în al doilea document am dat mai multă libertate statelor membre pentru ca acestea să stabilească reguli de coexistență, adică aceste distanțe între culturile OMG și culturi convenționate, distanțe mult mai mari. Statele membre au posibilitatea, o marjă largă de manevră în acest text, pentru a stabili care să fie distanțele. La fel și în ceea ce privește solul din perspectiva contaminării. Și aici vorbim de un element important. Domnul Anio a întrebat de ce intervine în discuție OMC-ul. Pentru că dacă există o interzicere, o interdicție a unei culturi care nu se bazează pe justificări științifice, responsabilii de comerțul internațional și chiar la noi, Direcția Generală Comerț, se mm, dovedesc a fi foarte nemulțumiți pentru a ști dacă aceste interdicții nu pun cumva în pericol acest echilibru pe care îl avem cu partenerii noștri comerciali prin mm, intermediul unor atacuri la nivelul OMC-ului care pun în dificultate Comisia și statele membre, cum s-a întâmplat în cazul acelor hormoni pentru carne. Europa a hotărât politic să mențină interdicția de a utiliza hormonii ca activator de creștere la animale, însă trebuie să plătească compensații financiare destul de mari, mai ales Statelor Unite. Deci, impactul asupra comerțului internațional este unul important și pentru a evita ca statele membre și Parlamentul să se angajeze pe o cale care ar putea să ne ducă la probleme financiare în relațiile cu statele terțe, există și intervenția OMC-ului. Iată deci, pe scurt, care ar fi răspunsurile la întrebările pe care le-am auzit, domnule președinte. Cu aceasta, schimbul uh, de opinii se încheie. Vă reamintesc data următoarei reuniuni, 25 ianuarie 2011, începând cu ora 15 și 26 ianuarie 2011, începând cu ora 9 și începând cu ora 15. Mulțumesc!